Bună dimineața, haideți să începem să votăm. Vă rog să pregătiți cartela de vot. Vom vota în primul rând uh, anul european al voluntariatului. Vă rog să pregătiți cartela de vot. Domnul Sercas. good morning, bonjour, Przyjdę tutaj pod koniec komisji i tam wczoraj, to tędy będzie No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Just say the order of the vote is... Ordinea voturilor este anul european al voluntariatului, apoi microfinanțarea progr... nu, apoi calendarul, spune președinta, apoi microfinanțarea progres, Apoi, raportul privind progres urmat de moțiunea de rezoluție. Sper că aveți cu toții cartelele de vot. Haideți să trecem la primul vot. Anul European al Voluntariatului. Domnul Sercas. Președinta. Doamnă președinte, voiam doar să vă spun următoarele. Uh, cred că ar trebui să verificăm uh, quorumul, pentru că văd că lumea încă sosește în sală și cred că ar fi bine să vedem dacă sunt suficiente persoane sau să mai așteptăm câteva minute, încă cinci minute de politețe. Vă rog să faceți derogări de la disciplina britanică. Start, uh... Să știți că, într-adevăr, voiam să încep la timp, pentru că mi-am închipuit că toată lumea va fi aici la 9.30 dacă știe că avem voturi, dar așteptăm câteva minute. Okay, you are ready. Right, if we can go to the first vote, please. Haideți, vă rog, să trecem. Can anyone indicate whether they haven't got their voting card? Cei care nu au cartelele de vot pot să ne spună, vă rugăm ca să le numărăm voturile separat. Toată lumea are cartela de vot? Okay, yes, let's go to the first vote. Haideți să trecem la primul vot. Întâi, amendamentul 18. S-a deschis votul? Asta e nou. We'll see what it looks like. 18 uh, uh, de persoane au votat, 18 pentru, nimeni împotrivă, nu sunt abțineri. Vă rog să luați loc, pentru că tocmai votăm. Majoritatea a fost copleșitoare, deci vom vota acum prin ridicarea mâinii, nu vom mai folosi votul electronic. Compromisul opt Pentru. 8 pentru împotrivă. Se adoptă. 41, 42 sunt caduce, 43 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 19 este caduc, 44 la fel, 45 la fel, 20 al raportorului. Pentru. Those against. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 devine caduc, 23 este retras, 47 pentru, Împotrivă. Caduc. 24 este retras. 48 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm. Amendamentul 48. S-a deschis votul. Vote, vote is closed. S-a închis votul. Vote closed. S-a închis votul. 42 voting. 42 de voturi, 16 pentru, 26 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Amendamentul 25 și 26 vor fi votate mai târziu, pentru că depind de compromisul 1, care nu a fost încă votat. Amendamentul 1 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă cred că verificăm. S-a deschis votul. La compromisul 1. Uh, vote is closed. S-a închis votul. 42 de voturi, 26 pentru, 16 împotrivă. 26 pentru, spune preș... 27 pentru, spune președinta, 16 împotrivă. Îmi cer scuze, doamnă Schroeter, am uitat că nu aveți cartela. 25 și 26 sunt acum caduce și trecem la 2. 2 la fel este caduc, 27. Those in favor. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 for... este caduc pentru că a fost adoptat compromisul 2. Amendamentul 3 al raportorului pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul on Amendment 29? A vote is closed. S-a închis votul. 43 votes. 43 au votat, 19 pentru, 24 împotrivă. Trecem la amendamentul 4, compatibil cu 30. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 30, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 44 de voturi, 18 pentru, 26 împotrivă. Se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Înlocuiește amendamentele 6 și 31, care sunt caduce. Amendamentul 7 al raportorului pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, 9 și 34 sunt caduce, compromisul 2. Pentru, împotrivă, vă rog încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 și 28 sunt caduce, compromisul 5, care înlocuiește amendamentele 11 și 35. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 și 11 sunt caduce, compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 este caduc, 36 la fel și există un amendament oral A la 37 al raportorului. Se opune cineva acestui amendament oral? Nu? Haideți să-l votăm. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38, un alt amendament oral al raportorului. Are cineva obiecții? Este o obiecție? Nu. Haideți să votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 38 cu amendamentul oral. Vote is, vote is closed. S-a închis votul. 46 de voturi exprimate, 25 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 și 39 sunt caduce. Amendamentul 15 al raportorului pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 40. Vote is closed. S-a închis votul. 45 de voturi exprimate, 28 pentru, 15 împotrivă. Se adoptă. Uh, Amendamentul 17 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Votul final, electronic. S-a deschis votul. Vote is closed. 46 vote. S-a închis votul, 46 de voturi, 45 pentru o abținere. Felicitări doamnei Maren Harkin. Uh, now we vote on the draft calendar. Votăm acum calendarul, proiectul de calendar, un vot. Cine este pentru? Pentru 2010. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă.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 Îmi cer scuze pentru întârziere, însă aseară problema a fost că știam că Comisia Bugete nu va ajunge la, la vot până la 9 jumate și discutăm ce trebuie făcut, fiindcă uh, n-am primit încă vreun semn cum că ar fi votat deocamdată și încercăm să analizăm care e cea mai bună cale de urmat. Dar vă rog să rămâneți în sală, fiindcă vom continua uh, votul imediat. Doar vrem să găsim cea mai bună soluție, dat fiind că nu s-a votat încă în Comisia pentru Bugete. Uh, can I make a proposal to all of you? Am o propunere pentru dumneavoastră și să vedem dacă sunteți de acord. Aș vrea să-mi spuneți ce părere aveți cu privire la propunerea pe care vreau să vă prezint. Sugestia este să continuăm cu votul și cu privire la amendamentele Comisiei pentru Buget vom avea un vot indicativ. Dacă aflăm că au fost respinse de Comisia pentru Bugete, atunci sigur nu putem continua cu avizul Comisiei noastre. Deci e vorba doar de un vot indicativ. Votul cheie este cel de-al doilea, în care este vorba despre programul comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială cel care ne preocupă. Avem o serie de amendamente la primul și presupun că până vom ajunge la votul cheie, lucrurile se vor clarifica. Însă vreau să știu dacă sunteți de acord să facem un vot indicativ cu privire la amendamentele pentru Comisiei pentru Bugete. Dacă nu se opune nimeni, atunci trecem la primul vot. instrumentul european de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de la Comisia Econ, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Votăm electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 5 Econ. S-a închis votul. Patruzeci și șase de voturi, optsprezece pentru, 27 împotrivă. Se respinge. Buget 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Vot electronic e nevoie. S-a deschis votul pentru 49. S-a închis votul. 46 de voturi, 18 pentru, 28 împotrivă, cade, se respinge. Amendamentul 50, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 51, 52, 53 sunt caduce. Trecem la 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 a fost retras. 55 cade dacă se adoptă compromisul 1. 56, 57 retrase, 58, 59 uh, caduce, compromisul 2 acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, 60, 61, 62, 63, 64 și 65 caduce. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 66 a fost retras. 12. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. De la Comisia Buget 5. Vot indicativ. Amendam... Cine este pentru? Buget 5. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 68 retras. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vot electronic. S-a deschis votul pentru 71. S-a închis votul. 46 de voturi, 20 pentru, 25 împotrivă, o abținere se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Vot electronic. S-a deschis votul pentru 74. Mulțumesc. S-a închis votul. 46 de voturi, 13 pentru, 33 împotrivă, fără abțineri, se respinge. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14, 77 caduce. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic la 78. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 de voturi, 26 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 45 de voturi, 7 pentru, 38 împotrivă. Eu am crezut că merită să verificăm, n-am observat că atât de multă lume îl refuză. Respinge. Este votul Comisiei Econ, deci. 12. Acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm cu vot electronic amendamentul 80. S-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci și șapte de voturi, 20 pentru, 27 împotrivă, se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Propun să verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 15. Amendamentul 15, deci s-a deschis votul. Sperăm că s-a deschis. S-a închis votul. 45 de voturi, 26 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Deschidem votul pentru amendamentul 82. S-a închis votul. 47 de voturi, 26 pentru, 20 împotrivă, o abținere se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotrivă. se respinge. 84. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 87, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, Verificăm cu vot electronic amendamentul 90. S-a deschis votul. S-a închis votul. 47 de voturi, 24 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, Verificăm cu vot electronic și de această dată, deci s-a deschis votul pentru amendamentul 91. S-a închis votul. 44 de voturi, 26 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Econ 13, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 18 a fost retras, 92, 93, 94 și 95 sunt caduce. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 s-a retras, 99, 96, 97, 98, 100 sunt caduce, 20 retras, amendamentul 102, cine este pentru? Împotrivă. Vot electronic. S-a deschis votul electronic pentru 102. S-a închis votul. 47 de voturi, 26 pentru, 21 împotriva, se adoptă. 101 a fost retras, Econ 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 103 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum uh, trimiteri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerente. Avem un amendament oral din partea raportorului se opune cineva? Există obiecții? Dacă nu, trecem la vot pentru considerentul 1A9, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul la compromisul 6. Să a închis votul. ...46 de voturi, 41 pentru, 5 împotrivă. Se adoptă. 2, 22, 23, 24, 25 și 26 caduce, 26 acum. Cine este pentru 26 împotrivă? Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul pentru 26. S-a închis votul. 46 de voturi, 18 pentru, 24 împotriva, se respinge. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 a fost retras, 27, 28, 29 și 30 caduce, compromisul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, 31, 32, 33 și 88 caduce. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul pentru 37. S-a închis votul. 45 de voturi, 16 pentru, 28 împotrivă, o abținere se respinge. Amendamentul 38, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1476 caduce, 39, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendatul 40, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5, 41, 42, 44, 45 și 46 caduce, 43. Acum, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. 47 și 48 caduce. Buget 2, vot indicativ. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm proiectul de raport. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. ...46 de voturi, 41 pentru, 4 împotrivă și o abținere. Și acum votăm rezoluția legislativă, proiectul de rezoluție ci, ca întreg. Cine, s-a deschis votul, votăm cu vot electronic. S-a închis votul. 47 de voturi, 42 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Se adoptă felicitări. Mai așteptăm câteva secunde pentru a vedea cum uh, s-au derulat lucrurile în Comisia Buget, dar revenim de îndată. Deci vă rugăm nu părăsiți sala, fiindcă va fi o pauză foarte scurtă, de câteva minute sau chiar o jumătate de minut.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 genauer wissen jetzt nicht mal Sebastian Kahn. Uh, sorry about this. We should get a, a decision very, very. Foarte repede vom primi decizia. Dacă nu s-a luat o decizie în Comisia pentru Bugete, cred că vom hotărâ noi să mergem mai departe și să votăm ca vot indicativ uh, Însă propun să mai așteptăm unu, maxim două minute pentru a vedea dacă primim ceva de la buget. Dacă nu, propunerea mea este să continuăm cu votul și acesta să fie un vot indicativ, cum am făcut și data trecută. Sunteți de acord? Da. Înțeleg că în Comisia pentru Bugete s-a votat deja, nu va mai dura așadar mult. Așteptăm să primim uh, rezultatele de la votul respectiv, pentru a primi, de fapt, conf- uh, confirmarea sa. Prin urmare, nu va mai dura mult. Fred, listen, um, can you start for next week? Sorry for the delay, but we are trying to be as quick as... Ne cerem scuze pentru întârziere, însă încercăm să aflăm rezultatele cât mai curând cu putință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 I'm afraid we're still waiting. Mă tem că în continuare așteptăm. Trebuie să știm dacă amendamentele de la Comisia Buget au fost votate sau nu înainte de a demara votul nostru. I do apologize for this. Uh, Îmi cer scuze pentru asta. Continuăm să așteptăm. Considerăm că trebuie să, să așteptăm rezultatul de la Comisia Buget, însă cu siguranță nu vom mai aștepta prea mult pentru că devine de-a dreptul stupidă uh, atitudinea noastră de aici. În orice caz, dacă nu vom primi nicio informație, vom trece la vot voturi indicative și uh, mai apoi vom afla dacă voturile noastre au contat sau nu. Așadar, dacă nu vom primi un răspuns cât uh, mai rapid cu putință, vom trece la un vot uh, indicativ în cazul în care sunteți de acord cu mine. There is somebody running towards... Cineva alargă <laughs> spre masa prezidiului.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 Um, Am primit informații din partea Comisiei pentru Bugete. Ni s-a spus că votul încă nu a fost organizat, uh, nu a avut loc, va începe la ora 11. Amendamentul 3 a fost uh, schimbat, tocmai de aceea nu îl putem vota. Prin urmare, sugerez uh, să votăm amendamentele pe care le-am propus noi și să nu votăm amendamentele propuse de Comisia pentru Bugete. Sunteți de acord? Nu, da, asta este singura soluție pe care o văd eu. Sunteți de acord? Bine, atunci să trecem la vot. Îmi cer scuze pentru întârziere, însă vă dați seama că această întârziere n-a depins de noi. Să trecem la amendamentul 3. Cine este pentru? Amendamentul 3. Cine este pentru? Cred că cei de la PPE au o problemă. Doamnă Moran, sunteți gata? Domnule Ogano, da, vă mulțumesc, domnule președ... doamnă președinte. Vreau să vă anunț că amendamentul 3 a fost retras. Vă mulțumesc. Așadar, amendamentul 3 uh, retras, buget 3 nu. Uh, trecem la considerente. Uh, amendamentul 1 a fost retras și acesta sau rămâne? Amendamentul 1, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 2, cine e pentru? Doamnă președinte, aș vrea să retrag numele de la amendamentul 2. Aș dori să retrag numele de la amendamentul 2. Uh, Mrs. Moran. Doamnă Moran, în aceste condiții am să cer PP-ului să se abțină la amendamentul numărul 2. Right, uh, vote on amendment. Vot uh, asupra amendamentului 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Bugetul 1 nu îl votăm, la fel și 2. Prin uh, urmare, niciun amendament nu a fost adoptat. Vom trece la votul uh, uh, pe ansamblu, vot cu prin apel nominal electronic. De asemenea, votul este deschis. A votat toată lumea. A votat, ați votat cu toții, votul este acum închis. 45 de voturi, 41 pentru, 4 împotrivă, prin urmare este adoptat. Felicitări raportorului! Uh, now we have uh, the motion for resolution. Acum moțiunea de rezoluție. Un vot Votul este acum deschis. Avem moțiunea de rezoluție pe care o votăm acum și votul este deschis. Repet, votul este deschis. A votat uh, toată lumea. Votul este acum închis. 44 de voturi, 42 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Prin urmare, se adoptă. Vă mulțumesc. Uh, that concludes the votes. Încheiem astfel sesiunea de voturi. Felicitări tuturor! Now we've got to move to the announcement on the negotiations. Trecem acum la anunțul privind negocierile. Doamnă Gans, poate ați putea să ne ajutați? Trebuie să discutăm despre negocierea Acesta este următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Trebuie să luăm o decizie asupra negocierilor. Mai există persoane care, persoane care discută um, asupra calea care trebuie să fie urmată. Peste câteva minute vă voi uh, transmite gândurile noastre cu privire la negocieri, uh, acord, etc. Uh, Președinția suedeză vrea să treacă la o primă lectură, însă acum o să-i dau uh, cuvântul uh, raportorului pentru ca acesta să ne spune dacă, sunte, dacă este da- sau nu de acord cu o primă lectură. Uh, thank you very much. First of all, thank you. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Sunt încântată de întârzierea de care am avut parte, pentru că am avut posibilitatea de a discuta aici uh, ce putem să și în ce ne dorim să facem. Cred că trebuie să continuăm negocierile cu președinția suedeză. Am avut deja o întrunire. În, între timp am mai avut și câteva întruniri uh, informale și sunt absolut convinsă că vom ajunge la un compromis cu privire la resurse și la conținut. Uh, Doamna președinte, vă mulțumesc uh, și va mai trebui să luăm o decizie cu privire la componența echipei de negociere. Avem o, uh, o propunere. Uh, președintele acestei comii, comisii trebuie să, să fie președintele delegației. Din delegație vor face parte și raportorii și raportorii din umbră. Există două probleme, neafiliații și și ale nu au uh, venit uh, să ne spună pe cine desemnează numele lor, însă vom uh, primi cu siguranță informații. Mai târziu, sunteți de acord cu această componență? Sunt absolut convinsă că îi cunoașteți pe oamenii pe care i-ați propus pentru această echipă de negociere. Prin urmare, există probleme legate de componență? Nu, se pare că nu, toată lumea este de acord. Vă mulțumesc! Trecem acum la mandatul oferit acestei echipe de negociere. Secretariatul Consiliului va produce, va crea un document comun în care se vor prezenta toate atitudinile, toate părerile uh, instituțiilor implicate. Consiliul propunea două întruniri și cred că doamna Gens cunoaște deja datele la care vor avea loc aceste întruniri și sper că și ceilalți membri ai echipei uh, de negocieri. 16 noiembrie la ora 19 și a doua întâlnire la 24 noiembrie în Strasburg. Sunteți de acord cu aceste date? Da? un acord final între Parlamentul, uh, final, între Parlamentul European și Consiliu va fi anunțată printr-o scrisoare oficială adresată de către Consiliul Parlamentului European. Asta în cazul în care acest acord va fi atins și va fi încheiat. Vă mulțumesc și vă felicit încă o dată pentru munca depusă. We now go on to presentation of the study. Trecem acum la prezentarea privind indicatorii calității locurilor de muncă din Uniunea Europeană. Domnul Rafael Munoz de Bustilio are acum cuvântul. De dragul, de dragul conciziei, permiteți-mi să vorbesc în uh, limba spaniolă. Muchas gracias. Eh, muy brevemente. Vă mulțumesc foarte mult. După cum spuneam deja, voi fi foarte succint. Nu mi s-a spus câte minute am la dispoziție, 10-15 minute, dacă nu mă înșel. Da, 10-15 minute. Mă voi descurca cu timpul alocat. Bine, sunt uh, de obicei uh, obișnuit să port uh, discursuri, să țin discursuri mai lungi, însă voi încerca să respect acest uh, uh, timp care mi-a fost alocat. De asemenea, voi încerca să mă, să mă axez în special pe temele care vă interesează pe dumneavoastră. Asta pentru a vă trezi interesul. Am încercat să aflăm dacă are vreun sens crearea unui indicator privind calitatea locurilor de muncă. Se pune întrebarea dacă indicatorii existenți în momentul de față garantează măcar un uh, prag minim al standardelor și fațetelor pe care le implică un loc de, de muncă. Se pune întrebarea dacă indicatoarele acestea ne, indicatorii aceștia ne ajută să înțelegem uh, cât de importante sau cum arată locurile de muncă din Europa. Am folosit 20 de astfel de indicatori și am ajuns la o serie de concluzii. Am uh, decis să creăm un nou indicator și, de asemenea, am ajuns la concluzia că lucrul acesta este posibil. Mai apoi ne-am întrebat dacă ar fi uh, util să avem un nou indicator, iar concluzia noastră a fost da. Și dați-mi voie să vă explic cum am ajuns la această concluzie, dar toate informațiile le găsiți deja pe slide-urile din, uh, prezentate în fața dumneavoastră. Considerăm că o mare parte a, a uh, orelor a, uh, din timpul unei săptămâni sunt a, petrecute de către oameni la locul de muncă, circa 40 în medie pe săptămână. Așadar, o lungă perioadă de, de timp uh, o lungă perioadă de timp pe care oamenii o petrec la locul de muncă. În momentul în care vine vorba despre calitatea uh, muncii, am pornit de la unele dintre premisele iterate de Adam Smith. S-a considerat că uh, salariile sunt suficiente pentru a stabili cât de util sau cât de, uh, cât de utilă este munca și cât de cât de încântați sunt oamenii de locul lor de muncă. Pentru că dacă oamenii sau lucrătorii nu sunt uh, productivi, eficienți, atunci, bineînțeles, nu își vor găsi locuri de muncă care să fie bine remunerate. Însă ne-am dat seama în urma studiilor că lucrurile acestea nu, lucrul acesta nu este neapărat adevărat. Uh, Există o serie de locuri bune de muncă, bine remunerate, există locuri bune de muncă cu prost remunerate, există locuri uh, de muncă uh, caracterizată printr-o calitate a muncii foarte proastă, dar foarte bine remunerate. Așadar, există o mulțime de, de tipuri de locuri de muncă. Și, bineînțeles, și uh, globalizarea are un efect asupra calității muncii. Și tocmai de aceea trebuie să încercăm să vedem dacă Uh, condițiile competitive acerbe nu duc la o înrăutățire a condițiilor uh, de muncă. Însă, în acest sens, nu avem neapărat uh, informații solide cu privire la calitatea locurilor de muncă, cu privire, de exemplu, la locurile de muncă create sau pierdute. Nu există indicatori care să ne permită cercetarea acestor tipuri de locuri de muncă. În plus, mai avem nevoie de un indicator privind locul de muncă pentru a putea cerceta mult mai clar eh, clară ocuparea, tipul de ocupare. Există diferite sisteme de ocupare a forței de muncă în întreaga Europa și acestea se răsfrâng asupra orelor de muncă, asupra salariilor, există diferite relații și interconectări care rezultă din aceste dif- sisteme diferite. Însă, eh, pe lângă toate acestea și pe lângă multe alte considerente luate în eh, Uh, în studiul nostru, am ajuns la concluzia că trebuie să creăm un indicator pentru cercetarea calității uh, locurilor de muncă. După ce ne-am pus această întrebare, și anume util, cu privire la utilitatea creierii unui astfel de indicator, după obținerea răspunsului da, se pune o nouă întrebare. Cum putem măsura un astfel de indicator? Cum îl putem defini? Cum îl putem uh, concepe? Care sunt căile pe care le putem uh, urma în acest sens? Conform literaturii de specialitate, există trei, uh, trei căi. Pe de o parte, sau în primul rând, alegem un, uh, un indicator uh, pornind de la care locul de muncă este unul cât se poate de personal. Uh, și prin urmare, lucrătorii sunt cei care decid dacă calitatea locului de muncă există sau nu. Prin urmare, se organizează interviuri. Aici aveți un, o imagine, un diagramă care practic oglindește cele spuse de mine în momentul de față. Ne-am uh, plimbat prin întreaga lume și am întrebat pe lucrătorii de acolo dacă sunt mulțumiți sau nu de locurile lor de muncă și rezultatele sunt următoarele. Unele persoane sunt foarte mulțumite și prin urmare am descoperit că nu există mari diferențe între statele care oferă condiții de muncă foarte diferite. Prin urmare, am decis să pornim de la premisa că nu este chiar atât de ușor să măsurăm satisfacția la locul de muncă, pentru că nu există neapărat uh, posibilități obiective. Avem nevoie de o alternativă, care ar fi, putea fi aceasta, nu intervievarea uh, lucrătorilor, ci uh, întrebarea uh, lucrătorilor, adresată lucrătorilor, cu privire la factorii care sunt importanți pentru ei în momentul în care evol- uh, își uh, evaluează locul uh, de muncă. Avem siguranța la locul de muncă, salariu, gradul de independență asigurat la locul de muncă, flexibilitatea programului de lucru, etc. Uh, etc. Și aici vedeți vedeți rezultate din Japonia și din 17, 17 state ale Uniunii Europene. Și observați aici că există mari diferențe între diferitele state. Uh, Există concepte diferite cu privire la siguranța la locul de muncă sau uh, importanța salariului. Și aceasta ar putea fi o posibilitate de creare a indicatorilor, pentru că toate aceste aspecte importante pentru lucrători ne pot ajuta să, să evităm gradul de subiectivitate. Pe acest în acest fel am, putea, am putut uh, cerceta și alte uh, căi. Spre exemplu, am, putea, am putut consulta literatura de specialitate în domeniul uh, științe umane, social. Am putut constata care sunt ideile experților în domeniul ocupării forței de muncă. I-am putut întreba pe ei sau am putut afla din lucrările lor care este, după părerea lor, uh, factorul esențial pentru uh, garantarea satisfacției la locul de muncă. Unii au spus salariile, uh, da, un uh, aspect pe care deja îl cunoșteam, însă există alți experți care menționează democrația la locul de muncă, de asemenea importanța independenței la locul de muncă, de asemenea poziției, contractele colective de muncă, etc. Toate acestea au de-a face cu stabilitatea, de fapt. Cu ajutorul uh, experților în uh, științele sociale putem crea o serie de, o listă de factori foarte importanți în momentul în care uh, încercăm să creăm un indicator al calității locurilor de muncă. Acesta este un, o diagramă care ne prezintă toate datele pe care am încercat să le luăm în considerare, toate aspectele pe care le-am folosit. Pe de o parte i-am intervievat pe loc, lucrători și pe de altă parte am consultat literatura de specialitate. Și astfel am creat acest sistem uh, care stă la baza uh, noului nostru indicator. Este vorba de dimensiunea muncii, de dimensiunea calității locului de muncă. Uh, și uh, acest sistem ne oferă o imagine de ansamblu cu privire la modul în care uh, resimt lucrătorii satisfacția la locul de muncă. Bineînțeles, acest sistem se bazează pe diferitele sisteme care există deja, care sunt deja pe piață, dacă îmi permiteți. În ceea ce privește calitatea muncii, avem independența ă, lucrătorilor, variabilele legate de sănătate, pericolul de accidente la locuri de muncă, mediul în care își desfășoară oamenii activitatea, toate aceste variabile pot fi folosite și ă, ele ă, sunt considerate factori obiectivi Uh, care ne pot oferi uh, rezultate cu privire la calitatea locurilor de muncă și mai avem mai apoi calitatea ocupării forței de muncă. Este vorba de contractele de muncă, programul de muncă, împărțirea respons responsabilităților, uh, contribuții la casele de asigurări sociale, salariu și, bineînțeles, educația și, de asemenea, implicarea. Educația și gradul de implicare sunt uh, deosebit, deosebit de importante, sunt uh, caracteristici atât ale calității ocupării forței de muncă, cât și ale calității muncii la locul de muncă. Și toți, toate aceste aspecte, toate toți acești factori au fost luați în considerare de noi. Însă ne-am dat seama că înainte de a-i combina pe toți aceștia, trebuie să oferim un răspuns la o serie de întrebări teoretice. Bine, nu o să intru în detalii în momentul de față, însă dacă dumneavoastră doriți să aflați mai mult, uh, vă voi răspunde. Uh, spre exemplu, uh, ne-am întrebat dacă măsurăm procese, sau rezultate. Spre exemplu, gradul de eh, implicare este mai important în calitate de rezultat sau eh, de factor primordial. Eh, încercăm să să, o, să folosim datele agregate sau datele care sunt colectate de la indivizi. Dorim să luăm în considerare doar aspectele pozitive sau doar cele negative? Pot fi aceste mai, acestea mai apoi comportate? Există mai mulți lucrători afectați sau mai puțini? Toate aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, ne întrebam dacă există diferite sisteme în funcție de stat sau există un sistem la nivel european. Trebuie să folosim mai degrabă un, un indicator la nivel european sau trebuie să creăm un indicator pentru, care, pentru uh, fiecare dintre cele 17 state de, membre pe care le-am luat în considerare. Așadar, o serie de uh, întrebări teoretice, spre exemplu, uh, um, au aceeași greutate toate variabilele sau nu. Deci, toate aceste întrebări trebuie să fie luate în considerare atunci în, moment, uh, în momentul în care creăm un indicator. Însă ne dăm seama că indicatoarele trebuie să fie multidimensionale. Prin urmare, există o serie de aspecte care iau, uh, trebuie să fie luate în considerare, precum PIB-ul, etc., etc. V-am prezentat o serie de aspecte teoretice în momentul de față. Și am creat, de fapt, uh, sau am luat în considerare 18 indicatori deja existenți, sunt uh, foarte diferiți, unii sunt mai uh, ambițioși, alții din potrivă, une, unii dintre acești indicatori sunt propuși de experți, unii sunt folosiți de diferite state terțe, alți indicatori sunt folosiți în Uniunea Europeană sau de către uh, Um, Organizația Mondială pentru Muncă, etc. Toate aceste acestea reprezintă un labirint sau numărul mare de, de indicatori ne face să să nu mai știm la un moment dat care sunt datele pe care trebuie să le folosim. Există o serie de baze de date pe care le putem lua în considerare, însă trebuie și acestea la rândul lor să fie evaluate. Trebuie să ne dăm seama care sunt uh, datele care trebuie să fie reprelucrate astfel încât indicatorii să fie de înaltă calitate. Însă toate aceste, uh, aceste detalii sunt detalii. Dați-mi voie să trec la remarcile finale. Acești indicatori sunt foarte importanți, dar nu sunt, uh, să spunem, esențiali uh, în momentul în care folosim acești indicatori, trebuie să îi folosim pornind de la un consens, astfel încât indicatorii să dea rezultatele pe care le scontăm. Uh, Uh, în, uh, și asta deoarece indicatorii sunt uh, deosebit de vulnerabili, în special în, în momentul în care vorbim despre indicatori privind calitatea locurilor de muncă. Uh, după cum v-am spus deja, uh, în acest raport sunt uh, prezentate sau studiu sunt prezentate o serie de variabile care au de-a face cu locurile de muncă și ocuparea. Există de asemenea indicatori cu privire la numărul de locuri de muncă existente. Există indicatori uh, în care, care descriu starea de satisfacție a, a lucrătorilor. Alți indicatori tratează sau prezintă nivelul de educație dintr-un anumit stat sau uh, nivelul PIB-ului, uh, nivelul uh, indicatorilor macroeconomici dintr-un uh, stat sau altul. Însă toate, toate acestea, toți acești indicatori nu au neapărat o, un impact imediat asupra calității locurilor de muncă. Prin urmare, trecem la o altă întrebare. Ne întrebăm cât de înalt este gradul de educație, etc., etc. Uh, mulți indicatori nu iau în considerare intensitatea muncii, doar doi dintre indicatorii pe care i-am cercetat uh, se bazează pe aceste statistici. Există o serie de, de, de statistici în care este prezentată intensitatea muncii, însă referirea la aceasta lipsește în cazul majoritatea indicatorii, majorității indicatorilor. Indicatorii sunt de obicei neagregați și tocmai astfel se rezolvă problema greutății, însă problema pe ansamblu, problema generală nu este rezolvată. Dacă vedem o listă de 15 indicatori, atunci noi suntem, de fapt, cei care uh, interpretează acești indicatori. Spunem că unul dintre indicatori este mai important decât celălalt. Așadar, noi, cei care citim uh, studiul, uh, evaluăm într-o manieră subiectivă indicatorii. Problema este rezolvată de obicei pornind de la uh, principiul agregării și tocmai de aceea consider că indicatorii cei mai potriviți sunt cei agregați, cei care conțin toate informațiile importante pentru respectivele, respectivii indicatori și fiecare poate decide care este indicatorul care îi convine, care este bun pentru uh, sine. Uh, dacă avem uh, de-a face cu indicatori neagregați, după cum spuneam, uh, importanța lor nu poate fi interpretată decât într-o manieră subiectivă. Noi uh, suntem de părere că acești indicatori nu sunt deloc deloc coerenți, tocmai pentru că majoritatea dintre ei nu iau în considerare satisfacția la locul de muncă. Și uh, satisfacția este deosebit de importantă, este o caracteristică a locului uh, de muncă. Deci este important să, să luăm în considerare și acest aspect. Bine, dar oricum găsim câțiva indicatori care iau în considerare acest grad de a de satisfacție, majoritatea indicatorilor uh, pe care i-am luat noi în considerare și pe care îi promovăm sunt uh, de natură agregată Există de asemenea o serie de statistici pe care le putem uh, lua în momentul în care lua în considerare în momentul în care evaluăm totul, însă pe de altă parte nu știm neapărat dacă aceste statistici sunt neapărat cele mai potrivite, pentru că nu știm dacă au fost luate în considerare doar elementele pozitive sau doar uh, elementele negative sau dacă au, a fost uh, făcută o comparare a aspectelor negative și a celor pozitive. În orice caz, când vine vorba de informațiile individuale, acestea ne permit uh, de asemenea să, să măsurăm gradul de satisfacție și uh, calitatea locurilor de muncă în funcție de uh, sex, în funcție de vârstă, categorie de vârstă, în funcție de apartenență etică, etnică, etc., etc. Așadar, noi uh, încercăm să, să promovăm uh, practic o un melanj de astfel de, de indicatori care trebuie și studii ce trebuie să fie folosiți. Și uh, indicatorii folosiți în Uniunea Europeană uh, fac față provocării, practic. Indicatorul pe care l-am creat noi uh, se datorează tocmai dorinței noastre sau convingerii noastre că un astfel de indicator privind uh, calitatea locului de muncă este necesar pentru că ne permite să evaluăm piața forței de muncă și, de fapt, mai mult decât atât, pentru că acest indicator merge mai departe decât a, calitatea locului de muncă. Spre exemplu, în Uniunea Europeană există o serie de persoane care nu au locuri de muncă și, prin urmare, trebuie să aflăm dacă locurile de muncă pe care dorim să le creăm sunt bune sau nu. Trebuie să înțelegem care este calitatea ocupării pe care ne-o dorim și pe care o promovăm, în ce măsură această calitatea a ocupării are un efect asupra locului de muncă, Spuneam de asemenea că și globalizarea are un efect asupra calității locurilor de muncă și uh, indicatorii noștri ne, oferă posibilitatea de a înțelege lucrul acesta. Însă, tema în sine este, bineînțeles, foarte complicată, multifacetată, însă, în orice caz, trebuie să, de, uh, să întreprindem eforturi în acest sens și trebuie să luăm în considerare și indexul uh, PIB, trebuie să luăm în considerare gradul de șomaj, rata șomajului, toți indicatorii aceștia sunt foarte importanți și acești indicatori sunt acceptați în momentul de față de către toată lumea. Însă acești indicatori au fost și ei creați la un moment dat. S-a pus întrebarea cine, este, cine are un loc de muncă, cine este șomer și uh, până și aceste întrebări care își cereau uh, răspunsul au generat dezbateri. Același lucru s-a întâmplat și în cazul indicatorului privind PIB-ul. A durat mult timp până am reușit să ajungem la compromisuri, am ajuns să, să ajungem la un consens, însă la final s-au creat aceste indicatoare privind PIB-ul, spre exemplu, sau gradul de ocupare, uh, indicatoare pe care, indicatori, îmi cer scuze, pe care îi, uh, îi uh, acceptăm cu toții în momentul de față. Există acum dis- dispute cu privire la situația de pe piața forței de muncă, dar în momentul în care vine vorba de indicatorul privind ocuparea forței de muncă, nu ne, cer- nu ne certăm. Ne dorim tocmai crearea unor astfel de indicatori în continuare. Uh, la fel de solizi ca și cei pe care i-am uh, menționat. În crearea acestui uh, nou indicator uh, am aflat multe păreri. S-a spus că toate, toți indicatorii existenți deja ar trebui să fie luați în considerare, alții au spus că nu toți indicatorii existenți ar trebui să fie luați în considerare, dar în orice caz vă mulțumesc pentru atenție, dacă există întrebări voi răspunde cu plăcere. Doamna președinte, înainte de a da cuvântul celorlalți, dați-mi voie să, să vă întreb cum vor funcționa acești indicatori în practică, ce se va întâmpla în momentul în care vo- îi vom avea pe toți acești indicatori vor fi incluși în legislația la nivel european, vor deveni subiectul uh, schimburilor de bune practici între statele membre sau nu. În momentul în care uh, aflăm despre astfel de indicatori, sau în momentul în care folosim acești indicatori, nu folosim și statisticile pe care se bazează. Așadar, cum am putea folosi indicatorii, după părerea dumneavoastră? Ați menționat, de asemenea, în uh, raportul dumneavoastră încă un aspect, nu l-ați menționat însă în prezentare. Uh, Uh, ați menționat uh, stresul, stresul care afectează calitatea muncii. Acest uh, stres este una dintre problemele cu care ne confruntăm până și noi, europarlamentarii sau majoritatea celor care lucrează în cadrul Parlamentului European. Considerați și stresul ca un indicator în momentul în care, la fel de important ca și satisfacția la locul de muncă, ar trebui să luăm în considerare aceste aspecte în momentul în care vom discuta pe viitor uh, posibilitatea promovării unei, unor noi acte legislative sau considerați că ar trebui să avem uh, o politică unitară în acest sens la, la nivel uh, european sau mai degrabă doriți sau promovați un, un schimb de bune practici între statele membre, membre însă mai întâi de toate doamna Morin. Merci, Madame la Președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat cu mare atenție intervenția autorului acestui studiu și intervenția dumneavoastră. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de dumneavoastră. Evident, dacă începem să elaborăm acest gen de indicator, trebuie să știm și care va fi utilitatea și pentru ce vor fi ei utilizați. Evident, depinde de calitatea științifică și de structura acestor indicatori, care va fi utilitatea dator acestor indicatori. Trebuie să știm dacă ne putem axa pe acești indicatori ca elemente de bază pentru studii politice și pentru ca acest lucru să fie posibil, trebuie ca metoda folosită să se bazeze pe niște date științifice. Și în acest sens există o dificultate și anume că din acești indicatori uh, sunt compuși din elemente subiective și altele obiective în același timp. Cred că întâi de toate ar trebui să separăm lucrurile și să vedem care parte este subiectivă și care este obiectivă. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm deoparte aspectele subiective, fiindcă e vorba de modul în care oamenii percep locul de muncă. Dar pentru un studiu politic care să se bazeze pe acești indicatori, ei trebuie la rândul lor să fie construiți în mod logic pentru a include ambele abordări, obiective și subiective. După cum ați spus și dumneavoastră, există elemente care pot părea obiective, dar care sunt percepute în mod diferit. Mă gândesc, de exemplu, la flexibilitatea pe care mulți dintre lucrători și-o doresc. Și sigur, mai mult uh, în rândul femeilor. În anumite locuri de muncă, în anumite companii, în anumite grupuri, uh, se dorește organizată, o organizare foarte regulată a orelor de lucru, în timp ce alții au dorințe opuse. Deci înțelegem că este o chestiune foarte complexă și pentru uh, scopuri politice e nevoie de o ajustare foarte fină între aceste două abordări, obiective și subiectivă. E nevoie și de o metodă științifică, evident, trebuie să cunoaștem metoda pe care se bazează indicatorii. Al doilea aspect la care vreau să mă refer este nevoia noastră de a măsura foarte exact impactul noilor tehnologii informaționale și de comunicare asupra muncii, asupra calității muncii, să vedem dacă acesta modifică modul în care lucrătorii își percep condițiile la locuri de muncă, dacă uh, aceste evoluții tehnologice au un impact asupra activității angajatorilor, fiindcă trebuie să privim lucrurile și din perspectiva angajatorului. Deci un astfel de studiu, sigur, este interesant, însă trebuie să se bazeze pe niște metode, pe niște studii științifice care să ne permite să eliminăm părțile nu atât de relevante. În strategia Lisabona se menționează creșterea calității muncii, creșterea angajării forței de muncă. Acest studiu poate să ne ajute pentru îndeplinirea acestor ambiții, dar deocamdată lipsesc multe elemente absolut necesare pentru luarea de decizii. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Sex. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc domnului profesor Rafael Munoz. Am avut plăcerea de a vă citi câteva dintre lucrări și am văzut că ați fost foarte pasionat cu prezentarea dumneavoastră. Sper că nu va fi pentru ultima dată fiindcă după această scurtă prezentare, e, senzația este că suntem doar la începutul unui lung drum care trebuie să urmat. Și ați făcut o dublă aproximare, aveți nevoie de o dublă abordare într-un astfel de studiu. E nevoie de consens social și consens la nivelul politicilor sociale pentru a avea o calitate, un studiu privind calitatea locului de muncă. Deci, din punct de vedere academic, am vrea să știm care este subiectul um, dezbaterilor între cercetători, care este punctul lor de vedere cu privire la ce este necesar. Cred că este foarte important pentru politicienii care lucrează într-un astfel de domeniu unde pot apărea foarte multe abordări diferite. Deci este foarte important să avem un set de instrumente, să avem un sistem fiabil care să fie cât mai larg posibil și care să ia în considerare toate aspectele diferite ale acestei chestiuni. După cum a spus și Elizabeth, cea de-a doua parte a tratatului de la Lisabona pune accentul pe importanța calității muncii și ieri comisarul Almunia a vorbit tocmai despre acest lucru, despre creșterea uh, uh, ocupării forței de muncă, atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere cantitativ, fiindcă ne-a spus, nu are rost să creăm locuri de muncă de o calitate redusă sau fragile, nesatisfăcătoare. Este important să se garanteze și un minim de calitate, ne-a spus domnia sa. S-au înregistrat progrese în ceea ce privește calitatea muncii în Spania în ultimii ani, uh, poate mai mult decât s-au făcut în ultimul deceniu și acest lucru este foarte îmbucurător. Care considerați dumneavoastră că este plus valoarea pe care Uniunea Europeană poate să o preia în ceea ce privește creșterea calității muncii. Rămân multe de făcut și, după părerea mea, e nevoie de um, multe resurse pentru a ajunge la un consens științific în acest sens. Și, în al doilea rând, poate un comentariu de natură mai uh, științifică, mai academică. ne îndreptăm către crearea unui sistem universal de măsurare a uh, locurilor de muncă decente și am vorbit despre indicatori de genul PIB-ului și așa mai departe. Poate ați putea să ne spuneți care este perspectiva dumneavoastră, cum producem indicatori pentru muncă decentă. Trebuie să existe o abordare europeană și dacă da, ce este disponibil în acest sens la nivel european. Este un uh, efort fezabil și care credeți că sunt aspectele contradictorii sau complementare? Cum, evoluăm, cum evaluăm uh, calitatea muncii pe întreg continentul? Ce trebuie să rezulte de la Organizația Internațională a Muncii? Mulțumesc! Mulțumesc înainte de a uh, îi da ocazia raportorului să vă răspundă, Elizabeth Schroeder va interveni. Mulțumesc. Întrebarea mea eh, Întrebarea mea eh, este în mare asemănătoare cu intervenția domnului Sercas. Din punctul meu de vedere, eu nu pot să-mi dau seama dacă ați eh, avut în vedere și abordările naționale pentru stabilirea acestor criterii. În al doilea rând, care dintre criteriile propuse credeți că ar trebui să fie acă parte din strategia post-Lisabona? Deci ca parte a pachetului de linii directoare pentru angajarea și ocuparea forței de muncă, de exemplu. Care dintre măsurile propuse de dumneavoastră ar putea funcționa ca principii directoare pentru statele membre? Credeți că nivelul de recomandat trebuie să fie sub ceea ce este recomandat în liniile directoare existente? Nu, n-am o imagine foarte clară asupra acestor chestiuni. Care credeți că sunt procesele legislative la nivel european care trebuie puse în um, mișcare? Vă rugăm să ne dați mai multe detalii în acest sens. Mulțumesc și dacă doriți să răspundeți la aceste patru întrebări, aveți acum ocazia, după care urmează alte patru întrebări. Mm, muchas gracias. Eh, mm, bueno, las preguntas. Întrebările acestea sunt foarte interesante și în mare măsură sunt și um, legate unele de altele și atunci am putea să dăm un răspuns comun. Prima preocupare, prima întrebare care s-ar pune este de ce să avem astfel de indicatori. Din punctul meu de vedere, este clar că cei factorii de decizie politică europeni au nevoie de astfel de indicatori și am să repet ce, cuvintele lui Lordului Kelvin, care a spus că dacă uh, ceva nu poate fi măsurat, înseamnă că nu există. Aceasta este abordarea pe care aș da-o eu acestui subiect. Cred că, de fapt, asta și stă la baza tratatului de la Lisabona. Nu pot să spui, uh, nu mă interesează calitatea muncii trebuie să existe un angajament și există un astfel de angajament pentru crearea unor locuri de Eh, muncă mai numeroase și mai bune. Dacă crezi mai multe locuri de muncă, asta e ușor de măsurat, cifrele sunt clare, dar mai rămâne o chestiune legată de calitate și a, acest lucru se determină printr-o evaluare. Conaționalul meu spunea că au fost create noi locuri de muncă, numeroase locuri de muncă în Spania în ultimii ani, dar există riscul ca aceste noi locuri de muncă să aibă o calitate scăzută și evaluarea cea mai bună se face prin introducerea în ecuație a unui număr mare de variabile. Este dificil să cuantifici aceste lucruri uh, uh cu numere exacte, cu virgulă. Lucrurile pot fi valoate la nivel general. Este dificil să faci o demarcație între um, calitatea muncii și siguranța locului de muncă, termenii contractului de muncă și așa mai departe. Nu putem face acest lucru, cel puțin deocamdată, fiindcă nu avem uh, un indicator sau nu avem un criteriu clar. Trebuie să elaborăm ceva în acest sens pe baza științelor sociale, Dar, din păcate, aici lucrurile nu sunt așa de simple cum ar fi să măsori uh, o temperatură în grade Kelvin, Celsius. E mult mai dificil. În Spania, creșterea economică este semnificativă în ultimii ani, dar nu uh, am măsurat uh, aspectele conexe de exemplu, efectele crizei economice asupra locului de muncă. A crescut presiunea asupra lucrătorilor datorită nesiguranței de pe piață? Răspunsul este nu știm, pentru că nu avem indicatori concreți. Dacă ne gândim că uh, calitatea muncii este o variabilă, deci un factor, atunci am putea să măsurăm această calitate uh, și apoi această variabilă va fi folosită în um, domeniile decizionale care ne interesează. Dar nu putem măsura această calitate ca parte a unui program, ca parte a unei activități care se mulțumește doar cu niște indicatori orientativi. acest gen de indicator trebuie să fie abordați foarte atent, fiindcă uh, sunt niște indicatori compuși, au mai multe componente. Acest lucru nu poate fi evitat. Unul dintre intervenienți a vorbit despre stresul în Parlamentul European. Iată, stresul este un factor care trebuie introdus în sistemul de indicatori. Întrebarea este însă cum îl măsurăm și unde îl includem. Trebuie să hotărâm dacă vom avea un sistem deschis sau uh, închis de indicatori și ce gen de indicatori se folosesc pentru măsurarea, de exemplu, a stresului la locul de muncă. După cum am spus, Fundația Dublin a participat cu ceva sugestii în acest sens. Și chiar dacă, să spunem, am putea măsura stresul la locul de muncă, trebuie să avem în vedere și dacă există factori compensatori în activitatea celor care lucrează în Parlamentul European sau în activitatea celor care sunt supuși la stres. Deci nu e o chestiune chiar atât de simplă. Și odată ce ai un set de indicatori stabiliți, trebuie să vezi care este impactul politic din punct de vedere al științelor sociale, dar și din punct de vedere academic. Însă, un deputat, de exemplu, ar putea să abordeze în mod diferit de noi același set de indicatori. Dar, cu toate acestea, cred că putem găsi și un cadru comun și că fără indicator n-ai cum să iei decizii. Și că dacă ai informații de la care să pornești, deciziile vor fi, au șanse mari să fie mai bune. Și odată ce stabilim un anumit nivel de coordonare, odată ce stabilim un set de bune practici, Um, toate aceste decizii pot să capete o substanță. Deciziile pot fi luate și fără acești indicatori și fără această bază, dar dacă se întâmplă așa, s-ar putea să fie decizii proaste. E nevoie de informații înainte de a lua decizii în domeniul politicilor publice. Și pentru asta e nevoie de lucruri care să te ajute să măsori. În ceea ce privește existența standardelor minime, trebuie să existe ele sau nu? După părerea mea, da, trebuie să existe standarde minime. Însă, cum am spus, e părerea mea personală. Trebuie să vedem care este uh, curentul în opinia publică. Eu, ca uh, sociolog, aș spune că înainte să stabilești niște standarde minime, trebuie să poți evalua diversitatea care există la nivelul uh, locurilor de muncă în Europa. Mă gândesc că dumneavoastră în Parlamentul European nu uh, scăpați din vedere faptul că există condiții foarte variate din punct de vedere al calității locurilor de muncă pe continentul european și uh, politicienii europeni trebuie să aibă în vedere aceste lucruri. Schimbările uh, se produc într-un ritm foarte alert și e nevoie de un sistem, un set de standarde minime. După părerea mea, nu există nici un dubiu cu privire la necesitatea existenței unor astfel de indicatori. Când discutăm despre uh, impactul globalizării asupra pieței locurilor de muncă, dacă este uh, pozitiv sau negativ, trebuie să abordăm lucrurile din perspectiva ultimilor 20 de ani mai mult sau mai puțin. Și niciodată nu vom reuși să avem un punct de vedere comun pe întregul acestui interval. Vom vedea că de-a lungul timpului am avut de-a face cu un proces gradual. Altfel spus, până la un anumit nivel poți să mergi intuitiv, dar ă, după ce treci de un anumit nivel, trebuie să ai niște date concrete și Fundația Dublin uh, a convenit acest lucru. Ai nevoie de indicator pentru că în anumite țări lucrurile se înrăutățesc, în altele se îmbunătățesc, anumite state sunt mai polarizate și așa mai departe. Deci acestea sunt informațiile de care avem nevoie pentru a răspunde la întrebările existente. Domnul Cerca s-a întrebat dacă există un consens la nivelul studiilor de specialitate. Ce pot să vă spun este că există niște, foarte multe studii de, de la momentul la care Marx a, adoptat, a abordat pentru prima dată această chestiune. Și ideea din care rezultă acolo este că trebuie să existe compensații. Adică dacă ai o calitate proastă a locului de muncă, poate acesta fi contracarat prin existența unui salar mai mare sau unui contract mai bun și cum se măsoară acești factori compensatori. Răspunsul este că până acum n-am putut să măsurăm aceste lucruri. Însă lucrurile se schimbă și în cea de-a treia parte a raportului Um, într-un mod foarte succint, fiindcă nu avem de-a face cu un raport științific propriu-zis. Deci ce apare în cea de-a treia parte a raportului este natura multidimensională a calității locurilor de muncă și importanța factorilor pe care îi utilizez ca variabile în măsurătorile făcute. Ați văzut în prezentarea mea un grafic în care vedeam că există elemente um, asupra cărora s-a ajuns la un acord, dar că în studiile de specialitate se spune că încă mai rămân multe de făcut. Uh, foarte puține voce, au abordare globală la fel cu a profesorului Green. Dar cei ce fac acest lucru, și eu sunt printre ei, sunt de acord că trebuie să avem un punct de vedere comun, trebuie să avem o abordare comună a fenomenelor și indicatorii pe care îi elaborăm trebuie să se alăture uh, rezultatelor activității Organizației Internaționale la Muncii. O idee foarte bună. Obiectivul privind o muncă decentă, un loc de muncă decent, trebuie să fie promovat la nivel european și în întreaga Europa. Și aici lucrurile se pot îmbunătăți foarte mult. Avem nevoie de indicatori privind calitatea muncii la nivel european, fiindcă e important pentru bunăstarea persoanelor și pentru bunăstarea unei țări să stabilim dacă această calitate a locurilor de muncă este așa cum trebuie, mai bună sau mai rea și țările trebuie să măsoare, de exemplu, importanța timpului de muncă flexibil asupra calității uh, muncii. Și trebuie să introducă uh, aceste elemente în um, studiul prin care stabilesc calitatea la locul de muncă. În Spania, în ultimii 30-40 de ani, nu s-a făcut aproape nimic în acest sens. Și după aceea, în ultimii 2-3 ani, ne-am confruntat cu o avalanșă de informații. Lucrurile trebuie sigur privite nu doar din perspectiva Spaniei, ci din um, perspectiva întregii Europe și chiar din perspectiva Statelor Unite. Acest gen de abordare nu este în totalitate nouă, dar este un proces semnificativ care va ajuta la îmbunătățirea calității lucrători, vieții lucrătorilor europeni. Există indicatori privind uh, sără, sărăcia, există indicatori privind mulțumirea persoanelor și putem învăța din aceștia. Dar dacă vrem să ne alăturăm acestui set de indicatori privind locuri de muncă decente, este evident că nu avem de-a face aici cu un indicator, ci mai degrabă cu un concept care îmbracă 4-5 forme diferite și care include 4-5 seturi diferite de indicatori. Nu știu cât de departe a ajuns Organizația Internațională a Muncii în acest sens, dar Uniunea Europeană încă mai are multe de făcut. Uniunea Europeană a evaluat foarte puține variabile, cel puțin până acum, și de aceea rezultatele sunt uh, îndoielnice, cel puțin în anumite domenii. Și de aceea cred că trebuie să fiți mai ambițios, mai ambițioși în statisticile dumneavoastră și um, să înțelegeți că aceste statistici sunt relevante doar dacă um, stabiliți un set clar de indicatori. Și cred că doriți și v-ați angajat la acest lucru. Următorul pas este să recunoaștem, să înțelegem faptul că acest, acești indicatori uh, fac parte din activitatea post-Lisabona, în care se face trimitere la calitatea la locul de muncă. Concluzia ar fi că avem nevoie de mai multe studii în domeniu. Mulțumesc! Nu putem să ne mai întindem mult pentru că avem și o altă prezentare. Mai avem cinci persoane care doresc să ia cuvântul. Cred că trebuie să le dăm cuvântul și apoi dumneavoastră interveniți. Doamna Plumb. Mulțumesc. Uh, eu doresc să îi mulumesc domnului rafael munoz pentru prezentarea făcută vreau să încerc să fiu cât se poate de succintă nu vreau să repet ceea ce au spus colegii pentru că susin întru totul ceea ce au spus i Uh, mulțumesc pentru explicații eu cred că acest uh, nou concept cu care ați venit acest set de indicatori care măsoară calitatea pieței forței de muncă reprezintă un pas înainte și este un instrument pe care putem să l utilizăm pentru că în continuare uniunea europeană are ca obiectiv creșterea gradului de ocupare și mă refer aici la segmentul feminin și o mare problemă cu care noi ne confruntăm în afară de participare creșterea gradului de participare a femeilor pe piața muncii uh, este cel legat de aspectul privind calitatea muncii pe care ele o desfăoară și mă refer în special la existența încă a diferenței salariale între femei și bărbați pe piața muncii și aș vrea să vă întreb uh, dacă între acest set mix de indicatori privind calitatea locurilor de muncă i politicile pe care trebuie să le elaborăm în vederea eliminării diminuării acestui, acestei discrepane salariale i creterii gradului de participare a femeilor pe piaa muncii cum o vedei cum o relaionai? Thank you. The next speaker is Ms. Mulțumesc. Urmează doamna Rasti, Rafti. Oh, Mulțumesc, doamna Rapti. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc domnului profesor pentru informațiile foarte utile pe care ni le-a prezentat. Aș avea doar câteva aspecte de menționat. În primul rând, ați făcut referire la o uh, muncă decentă. Munca decentă este o sintagmă care capătă noi dimensiuni în state care nu au uh, garanții puternice pe piața muncii și cred că este vorba de un termen destul de larg. Ați putea oare să uh, detaliat, să vă referiți mai precis la indicatori și standarde mai clare care s-ar referi la această muncă decentă? Apoi, în prezentarea dumneavoastră, Aș vrea să vă rog să uh, mergeți la pagina 35, la indicatorul referitor la satisfacția la locul de muncă. Mai este și la pagina 41 o mențiune. E vorba de persoane care nu ar accepta o slujbă plătită chiar dacă au nevoie de bani dacă ea nu este satisfăcătoare. Văd că în acest tabel nu sunt menționate state din sud uh, Uh, Italia și Grecia și acestea sunt două din cele cinci state pe care le-a menționat comisarul Almunia ieri ca fiind uh, parte din categoria roșie în privința uh, ratei șomajului, de exemplu. E foarte interesant că aceste două state nu sunt menționate aici. Aș vrea să știu de ce. Nu aveți informații din aceste state, nu aveți date la dispoziție. De ce uh, este această lacună aici? Mulțumesc. Mrs.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 Este foarte important să examinăm satisfacția la locul de muncă, dar este și o mare provocare pentru că e vorba aici și de indicatori subiectivi și obiectivi. În anumite state din nord, mai ales în Finlanda, am studiat satisfacția la locul de muncă timp de mulți ani și am observat că chiar dacă statele nordice au sindicate foarte puternice și lucrătorii au posibilitatea de a participa foarte mult la viața de muncă, mulți indicatori obiectivi ne spun că calitatea muncii ar trebui să fie foarte bună. Și uh, însă este de fapt din ce în ce mai greu să-ți continui cariera aici. Înainte, uh, persoanele se re- ies la pensie de obicei la 58 sau 59 de ani chiar dacă ar putea să iasă mai târziu la pensie. Și credem că unul dintre motive este legat de oboseală sau de faptul că superiorii nu sunt suficient de calificați, că există hărțuire la locul de muncă și așa mai departe. De aceea aș vrea să vă întreb cum anume munca superiorilor ar putea să fie dezvoltată? Avem oare indicatori pentru a le analiza munca? Și modul general în care se schimbă uh, locurile de muncă, pentru că foarte puține persoane au o carieră în același loc de muncă timp de zeci de ani. Majoritatea au uh, locuri de muncă precare. Și deci aș vrea să știu cum anume această atmosferă generală de schimbare influențează satisfacția la locul de muncă și, de asemenea, mediul noilor tehnologii. Am constatat că foarte mulți experți au probleme în a face diferența între timpul liber și uh, timpul de muncă. Pentru că foarte adesea se întâmplă să lucreze în timpul liber, trebuie să uh, poate oricine să fie conectat cu serviciul și în timpul liber, prin e-mail, de exemplu. Mulțumesc, doamna Redner. Danke, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumim pentru prezentarea excelentă. Consider că această temă este deosebit de importantă pentru comisia noastră, pentru că oferă o imagine cu privire la reversul medaliei a acestei crize financiare. Uh, cunosc, care este indicele privind uh, climatul la locul de muncă din Austria. Uh, știu care este importanța creierii unor date, seturi de date exacte, cel puțin la nivel național. Îmi dau seama că există locuri de muncă excelente la nivel național, există de asemenea indicatori excelenți la nivel național, iar dumneavoastră ne spuneți că ar trebui să creăm ceva la nivel european. am văzut uh, raportul Comisiei uh, Stoiber și mi-am dat seama din acest raport că această evaluare a satisfacției la, locului de, la locul de muncă poate reprezenta o metodă uh, care trebuie să fie aplicată la nivel european și trebuie să fie înțeleasă la nivel european. Și tocmai de aceea dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. Considerați că în momentul de față, într-un moment în care trebuie să dezvoltăm, să creăm ceva cât se poate de rapid, considerați așadar necesară crearea unor uh, indicatori la nivel european sau considerați că este mai, mai bine să luăm în considerare din ce în ce mai, mult, uh, mai multe aspecte, pentru că suntem în criză de timp, nu-i așa? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte! vorbeați despre indicatori și spuneați în acest sens că acest indicator ar trebui să fie unul consensual. Care este ideea care stă la baza acestuia? Pe de o parte, înțeleg că trebuie să existe o reglementare a partenerilor sociale. Există uh, salariile, există înțelegerile la nivel sectorial. Mai apoi avem relația dintre patronat și angajați, o relație pe care o cunoaștem. Uh, și unii consideră că uh, salariul minim, venitul minim, adică o, o anumită, un anumit prag financiar, este necesar și esențial pentru stabilizarea locurilor de muncă. Eu mă gândesc, de exemplu, la cazul Opel. În ultimul an am aflat foarte multe dat- uh, informații cu privire la satisfacția la locul de muncă. Oamenii de acolo erau foarte uh, foarte mulțumiți de ceea ce făceau, însă uh, compania lor a început să, să aibă probleme din cauza uh, tehnologiilor din ce în ce mai moderne de uh, folosite la nivel mondial. Așadar, uh, satisfacția la locul de muncă este importantă, mai există însă și uh, ideea stresului, pentru că dacă în trecut angajații de la Opel erau foarte mulțumiți de locul lor de muncă, în momentul de față nu mai sunt uh, mulțumiți, tocmai din cauza stresului cu care s-au confruntat în momentul în care au aflat că a lor companie devine din ce în ce mai periclitată. Și uh, în ciuda, în ciuda faptului că acest stres este evident, Um, patronatul nu mai vorbește absolut deloc despre stresul pe care îl resimt angajatorii, angajații. Prin urmare, sunt uh, de acord cu crearea unui indicator la nivel european, dar în același timp avem nevoie de o cultură antreprenorială, avem nevoie de principii care să fie respectate de toți angajatorii, avem nevoie de astfel de variabile care trebuie să fie luate în considerare pentru a putea oferi angajaților o viziune de viitor. În momentul de față, angajații de la Opel nu mai au niciun fel de perspective de viitor. În același timp, uh, cei care sunt uh, angajați și lucrează de foarte mult timp în cadrul unor companii nu pot fi ei oare uh, motivați de asemenea să, să implementeze anumite principii care caracteriz, favorizează uh, cultura antreprenorială. Aceasta este și problema cu care ne, ne confruntăm uh, noi aici în cadrul Parlamentului European. Poate am, ar, ar trebui să îmi, uh, și asta este dorința mea, să-mi explicați mai degrabă ce înțelegeți dumneavoastră prin acest indicator consensual. Poate în 5 minute veți reuși să oferiți un răspuns la toate aceste întrebări, chiar dacă va fi dificil cu siguranță. Da, uh, din nou îmi dau seama că aceste întrebări uh, pornesc practic de la un singur uh, concept. Este ușor să pornim de la premisa, de la un principiu și anume acela că indicatorul uh, privind uh, calitatea locurilor de muncă nu este același lucru cu un indicator privind satisfacția la locul, la locul de muncă. Aceasta este practic esența raportului meu. Dacă putem face o legătură clară între calitatea locurilor de muncă și satisfacția la locul de muncă, vom fi întrunit un succes. Există o serie serie de lucruri care se întâmplă la nivel uh, de comunitate europeană, pe de altă parte există anumite aspecte uh, naționale specifice uh, membrelor, statelor membre ale statelor me ale Uniunii Europene. Însă acesta nu este o problemă. Dacă ne uităm la toate modificările reportate la nivelul statelor membre, ne dăm seama că există diferențe, diferențe care nu Uh, reprezintă o problemă. Există oameni mulțumiți de locul lor de muncă, chiar dacă condițiile lor de muncă sunt absolut deplorabile. Există diferite metode de adaptare sau maniere de adaptare și de, asemenea angajatorii și angajații au diferite uh, principii pe care le, le aplică. Să ne gândim la Mexic, spre exemplu. În Mexic, uh, majoritatea lucrătorilor sunt uh, mulțumiți de locul lor de muncă, chiar dacă în în Mexic, majoritatea locurilor de muncă nu se ridică la standardelor impuse de Organizația Internațională a Muncii. Așadar, avem două lucruri diferite, um, calitatea locurilor de muncă și satisfacția la locul de muncă, pentru că sunt uh, două aspecte subiective. O persoană poate să se simtă foarte bine în locul său de muncă, tocmai pentru că nu dă dovadă de flexibilitate, nu, nu se poate adapta într-un alt uh, loc și, indiferent de salariul pe care îl uh, primește, este fericit. Pe de altă parte, există persoane care, deși uh, la Uh, primesc o remunerație pozitivă, sunt nemulțumiți de locul lor de muncă. Prin urmare, avem o problemă de adaptare sau metode diferite de adaptare și abordarea unui loc de muncă. Acest indicator este unul cât se poate de subiectiv. Mai există și problema modului în care își, uh, oamenii își se raportează la locul lor de muncă. Unii consideră locul de muncă ca fiind doar un loc de muncă, pe când pentru alții locul de muncă este mult mai mult. Este este o, un caz psihologic, practic. Uh, prin urmare, consider că trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a, a observa indicatorii care ne arată satisfacția la locul de muncă. Ideea nu este aceea de a aduna toți acești indicatori și de a-i pune într-o cutie și a vedea ce, ce rezultă de aici. Satisfacția resimțită de fiecare lucrător în parte este una subtilă. Acum, uh, se, se pune problema cum putem trece de la criteriile obiective la cele subiective sau de la cele subiective la cele obiective. Cum putem măsura, spre exemplu, stresul? Nu există un indicator uh, pentru stres noi trebuie să, să măsurăm realitățile obiective percepute într-o manieră subiectivă. Uh, prin urmare, avem de-a face cu două lucruri diferite, trebuie să fie, să rămână în continuare diferite, dar în același timp trebuie să fie încadrate în aceeași ecuație. Dacă, spre exemplu, vă uitați la granițele care dispar între muncă și timpul liber în multe dintre statele uh, Uh, lumii, trebuie să ne dăm seama că și această, acest aspect trebuie să fie inclus în ecuația noastră. Revenind la ultima întrebare, tatăl meu spunea că excelența este, este tocmai adversarul uh, lucrurilor bune. Și a spus lucrul acesta în momentul în care a auzit că o să vin aici, în fața Parlamentului European. Cred că încercarea de a crea un fel de panaceu, a unui fel de panacel, nu va face decât să, să ducă la un rezultat negativ. Dacă folosiți, spre exemplu, PIB-ul pentru a măsura bunăstarea, e clar că vă aflați uh, Uh, departe de rezultatul pe care îl scontați, pentru că PIB-ul nu are nimic de a face cu bunăstarea. Așadar, dacă indicatorii sunt mutați din domeniul în care au fost creați, își pierd valoarea trebuie să vă gândiți la gradul de atașament al lucrătorilor vis-a-vis -vis de compania la care lucrează, de modul în care se implică uh, lucrătorii uh, în viața companiei lor. Așadar, Uh, toate acestea sunt importante. De asemenea, importante sunt uh, manierele în care lucrătorii se văd pe sine în cadrul companiei. Uh, sindicatele sunt de asemenea importante modul în care se implică lucrătorii la nivelul IMM-urilor, etc. Toate acestea trebuie să fie luate în considerare pentru crearea unui set de indicatori cu valoare generală, care însă iau în considerare variabilele uh, pe domenii. Mai există o serie de aspecte foarte greu de, de măsurat și, bineînțeles, dacă încercați să măsurați uh, lucrurile care nu pot fi măsurate, e clar că rezultatele pe care le obțineți nu sunt deloc conforme cu realitatea. Ce trebuie să se decide? Trebuie să se decidă cât de rapid trebuie să, să fie întreprins ceva, trebuie să decizi dacă abordezi un mare număr de variabile sau uh, un mare număr de variabile. variabile. Dacă alegi un uh, un număr mic de variabile, după părerea mea, rezultatul obținut este mai puțin transparent. Însă, pe de altă parte, în momentul în care alegi multe variabile, trebuie să te gândești în ce măsură acestea sunt mai importante sau mai puțin importante. Trebuie să se, să se ia în considerare toate acestea și pornind de la ele, se poate crea un agregat de variabile care pot uh, sta la baza mai apoi a unui indicator. Și mai apoi se pune întrebarea dacă trebuie să măsurăm mai mult sau mai puțin, da. Nu asta este problema. Problema este aceea um, care se referă la modul în care relaționăm toate acestea de satisfacția lucrătorilor la locul de muncă. Unii consideră că trebuie să fie incluse toate aceste variabile, unii consideră că ar trebui să fie incluse mai puține variabile. Eu nu știu răspunsul corect. Depinde totul de durata, uh, de timp pe care o ai la dispoziție și de uh, modul în care vei purcede la, la studierea variabilelor. E clar, consensul cu privire la variabile nu poate exista, însă cu toate acestea se poate ajunge la o înțelegere. E clar, avem nevoie de un instrument, un instrument care însă trebuie să fie sprijinit de toată lumea și acceptat de toată lumea. Nu vrem pur și simplu să creăm ceva care se adaugă uh, altor lucruri existente deja în același uh, domeniu. Spre exemplu, um, modificările salariale nu pot fi uh, evaluate prin intermediul indicatorului nostru, însă indicatorul nostru ne oferă posibilitatea de a, de a cuantifica gradul de satisfacție a femeilor, spre exemplu, la locul de muncă, în funcție de salariile, uh, calitatea muncii, etc. Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, vă așteptăm din nou în cadrul uh, comisiei noastre și vă mulțumim! Uh, Trecem acum mai departe la următorul punct, îmbunătățirea securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide care au născut de curând sau care alăptează. Și dau cuvântul doamnei raportor. Doamnă președintă, și doresc să vă spun că sper că, într-adevăr, ca în urma adoptării de către comisia noastră, uh, a opiniei pe acest raport să obținem în realitate o îmbunătățire a concilierii vieții profesionale cu cea de familie și o mai mare participare a femeilor pe piața muncii. Eu uh, salut propunerea uh, Comisiei uh, pentru că ea va sprijini drepturile femeilor gravide sau care au născut în materie de ocupare dar consider că această directivă trebuie să fie îmbunătățită atât cu amendamentele pe care le vom aduce în cadrul parlamentului dar și cu măsurile complementare adoptate de partenerii sociali precum pentru ca în felul acesta uh, ea să poată să contribuie la o mai bună conciliere între viața de familie și viața profesională și un grad mai mare de participare al femeilor pe piața muncii. Doresc să vă spun că uh, Uniunea Europeană are nevoie de participare crescută a femeilor pe piața muncii, nu doar pentru a rezolva problema îmbătrânirii societății, dar și pentru creșterea competitivității la nivel global de aceea în amendarea textului comisiei a dori să inem cont de faptul că această directivă poate fi considerată un instrument în depăirea crizei economice i un instrument pentru îmbunătățirea situației demografice cu care se confruntă uniunea europeană și va ajuta la o mai bună conciliere a vieții profesionale cu cea de familie și la o mai mare participare a femeilor pe piața muncii de aceea a dori ca pe punctele importante privind extinderea concediului de maternitate privind uh, regimul de plată pe perioada concediului de maternitate i concediul parental a vrea să le privim mai mult ca o investiie i nu ca o cheltuială. prin urmare legat de uh, extinderea duratei concediului de maternitate consider că ea reprezintă o modalitate corectă pentru a îmbunătăți capacitatea femeilor de a și reconcilia creșterea copilului cu rămânerea pe piața muncii și s a dovedit prin studii că statele membre cu o rată crescută a prezenței femeilor pe piața muncii sunt statele cu o rată mai mare a fertilității consider că impactul prelungirii concediului de maternitate este minimal comparativ cu avantajele rezultate în urma îngrijirii de către părinți a copiilor mici. îngrijirea copiilor în această perioadă este extrem de importantă pentru dezvoltarea lor armonioasă și pentru sănătatea mamelor și mă refer aici la recomandările uh, organizației mondiale a sănătății în plus multe state membre asigură deja plata a optzeci până la o sută uh, pe perioada concediului de maternitate iar multe state oferă deja o perioadă de optsprezece săptămâni pentru concediul de maternitate. în perioada concediului de maternitate i uh, în acea perioadă expresă în care mama va alăpta copilul aceasta va ajuta mama în combaterea anumitor boli aa cum este prevăzut i de către organizaia mondială a sănătăii dar îi va permite acesteia să stabilească o legătură puternică i cu copilul în interesul drepturilor copilului. consider că impactul economic al prelungirii acestui concediu cu încă două săptămâni este unul minimal comparativ cu avantajele rezultate în urma îngrijirii de către părinți a copiilor mici și știm cu toii că dacă nu investim în perioada în care copilul este mic costurile ulterioare pot fi mult mai mari. aș dori să vă spun că am făcut i o evaluare în ceea ce privește o analiză comparativă în ceea ce privete costurile i beneficiile pe, uh, la nivel economic social la nivelul angajatorului i al angajatului. din punct de vedere al pieei muncii pentru că suntem pe zona, în, în comisia pentru muncă i afaceri sociale uh, impactul acestei uh, creteri a concediului de maternitate asigurării plăii pe perioada de maternitate i concediul parental vor contribui cu sigurană la o mai mare participare a femeilor pe piaa muncii i de asemenea la o reconciliere mai bună între viaa de familie i viaa profesională. în legătură cu uh, concediul parental consider absolut importantă uh, reconcilierea vieii de familie cu cea profesională consider deosebit de important că ambii părini trebuie să aibă responsabilităi în ceea ce privete îngrijirea copiilor i în acelai timp să îmbine îngrijirea copilului cu cariera profesională i de aceea insist ca în cadrul directivei să fie inclus i concediul paternal. pentru aceasta eu voi căuta o formulare mai bună împreună cu uh, colegii mei pentru a putea introduce uh, uh, acest concediu parental și doresc să aflu în acest sens opiniile membrilor comisiei pentru muncă nu numai pe acest subiect ci și pe cele prezentate. vă rog în abordarea pe care o aveți sau mi aș dori ca în abordare să luați în considerare că aceste costuri ale concediului maternal ale plății aferente lui să fie considerate o investiție și nu o cheltuială. mulțumesc și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumim, doamna Ghiune, următorul vorbitor. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să spun că suntem foarte bucuroși să discutăm această directivă și că suntem pentru tot ceea ce ar putea să amelioreze ocuparea femeilor însărcinate. Nu vreau să mai insist pentru că am să vorbesc despre amendamentele propuse, însă aș dori să spun că nu trebuie ca această promovare a femeilor însărcinate să uh, blocheze angajarea lor. Trebuie să fim foarte atenți pentru că uneori se poate să avem idei foarte bune, uh, și să credem că ele vor îmbunătăți uh, condițiile de muncă ale femeilor și până la urmă aceste măsuri ajung să se întoarcă împotriva lor și nu le mai permit să aibă acces la un loc de muncă ușor. Eu aș dori ca acest text să fie uh, orientat asupra femeilor, esențialmente. Sigur că înțeleg uh, că și dreptul la concediul, concediul de paternitate sau la concediul parental pentru bărbați și femei este important, însă se ajunge până la urmă să se sporească drepturile bărbaților și sunt lăsate la o parte alte texte referitoare la egalitatea între bărbați și femei, la care avem încă întârzieri. Deci cred că este important să ne gândim și la acelea înainte de a da noi drepturi bărbaților. Eu aș vrea ca acest text să se refere la femei. În ceea ce privește amendamentele propuse, Există un amendament patru referitor la alăptarea maternă precoce și exclusivă. Eu nu știu ce înseamnă alăptarea precoce și exclusiv uh, înțeleg, dar nu înțeleg ce caută termenul precoce aici. În ceea ce privește această alăptare, până la vârsta de 2 ani, mie, eu sunt cam sceptică în legătură cu această idee, pentru că foarte mulți medici spun că e foarte important să se facă alăptarea în primele luni, cel puțin primele trei luni, dar până la 2 ani mie îmi ridică semne de întrebare. Nu aș vrea să mergem atât de departe cu textul nostru și trebuie să avem grijă pentru că atunci când spunem că e foarte bine, putem să stigmatizăm femeile care nu pot să alăpteze. Sunt foarte multe și din acestea și cred că trebuie să ne gândim la faptul că uh, Uh, important este ca femeia să se simtă bine cu copilul, nu să facem din alăptare ceva obligatoriu și mai ales nu până la vârsta de doi ani. Mai este un amendament referitor la rata fertilității în statele membre. Trebuie și aici să avem grijă pentru că acest amendament ar putea să uh, devină un obstacol în, care, în calea angajării femeilor. Cred că trebuie să luăm exemplul măsurilor din Franța, de exemplu, sau din țările scandinave, unde rata fertilității a fost uh, susținută sau sporită prin niște măsuri care nu favorizează uh, ca femeia să stea acasă. Trebuie să avem grijă la aceste măsuri de adaptare și trebuie să avem grijă ca ele să nu trimită femeile acasă. Mai este și un amendament cu numărul 12 care precizează că directiva actuală are drept obiectiv ameliorarea situației femeilor însărcinate și așa mai departe, lucrătoarelor. Eu cred că nu e cazul să mai menționăm acest lucru pentru că acesta este scopul textului. Deci acesta este singurul scop al textului. Nu știu de ce se mai menționează și în amendament. Și în această parte a textului se vorbește de femeile care uh, vin sau care rămân pe piața de muncă. Nici, nici această parte nu înțeleg ce aduce în plus femeile care rămân sau care se întorc pe piața de muncă. Poate mi se explică. În amendamentul 13 se menționează aici inclusiv lucrătoarele la domiciliu sau servitoare în franceză domestic. Este un termen destul de uh, jignitor. Aș vrea să știu tocmai care este statutul acestor lucrătoare în celelalte state membre, pentru că la noi, în Franța, sunt niște salariate ca toate celelalte, au aceleași drepturi ca uh, orice, oricine altcineva. Și dacă vorbim despre statutul uh, femeilor care lucrează pe cont propriu, aici nu știu de, dacă e vorba de același lucru sau altceva. Nu știu de ce s-a adăugat această mențiune. În ceea ce privește evaluarea riscurilor angajatorilor, acest punct este deja uh, acoperit de o directivă 2939 referitoare la sănătatea lucrătoarelor. Deci suntem împotrivă. Mai este un amendament 20 referitor la riscurile pentru reproducere care uh, vizează și femeile și bărbații. Eu aș vrea să insist din nou că acest text este destinat femeilor pentru protecția femeilor, nu cred că are rost să-i uh, introducem pe bărbați aici. În privința duratei concediului, eu nu sunt pentru o prelungire a concediului la 20 de săptămâni, sunt de fapt de acord aici cu poziția comisiei, cel puțin 18 săptămâni, și uh, apoi statele membre pot fiecare să își păstreze dreptul de a alege câte săptămâni acordă femeilor. Mai este și amendamentul 27 referitor tot la numărul de luni de concediu înainte și după amendament care își contrazice justificarea. Pentru că în justificare mama este lăsată liberă să aleagă câte săptămâni de concediu și înainte și după, cu un număr total de săptămâni și în amendament se menționează lunile, numărul de luni dinainte și după. Dacă mi permiteți să-mi spun punctul de vedere, cred că mama ar trebui să aibă aici dreptul de a alege, pentru că sunt unele femei care se simt foarte bine atunci când sunt însărcinate și pot să continue să lucreze chiar uh, până la naștere sau cu o săptămână înainte de naștere fără probleme și își păstrează săptămânile de concediu ca să stea cu bebelușul după aceea. Cred că fiecare trebuie să aibă dreptul de a alege. Amendamentul 29, prelungirea concediului de maternitate cu o lună pentru fiecare copil, cred că și aici e o chestiune de subsidiaritate și statele membre trebuie să decidă fiecare. La amendamentul 31, uh, referitor la depresia postnatală atestată, recunoscută în concediul de maternitate, eu aici sunt împotrivă, pentru că cred că această boală este legată de sarcină și care se tratează, deci nu cred că mai are rost să mai adăugăm ceva pe această temă. Mai există o propunere referitoare de, uh, la um, extinderea la lucrătoarele independente a directivei. Cred că ar trebui să existe o directivă specifică pentru lucrătoarele independente, pentru că este un subiect în sine foarte important, subiect pe care trebuie să-l discutăm separat și nu să-l includem aici. Ce mai aveam să vă spun? Amendamentul 43, eu nu-l înțeleg absolut deloc se referă la asociații, organizații sau persoane juridice care să vegheze la aplicarea directivei, să participe la procedurile judiciare sau administrative. Eu nu știu despre ce asociații ar fi vorba aici, pentru că protecția există peste tot atunci când există texte de lege. Nu văd de ce trebuie să se adauge această prevedere. La amendamentul 47 se recomandă ca normele să fie incluse în contractele de muncă individuale și colective. La fel, aici suntem într-un domeniu de drept, nu cred că are rost să mai adăugăm contractele colective de muncă, convențiile colective, este redundant, pentru că se adaugă foarte multe lucruri la aceste convenții și până la urmă nu se mai înțelege nimic. Cred că există dreptul muncii, există contractele de muncă, convențiile colective care aduc ameliorări, și este suficient. Cam atât voiam să vă spun pe acest subiect. Vom propune și alte amendamente și mai ales pentru că nu toate statele membre se găsesc la același nivel în domeniul garanțiilor privitoare la dreptul la pensie. Și cred că o persoană care este în concediu de maternitate trebuie să fie considerată ca o persoană care lucrează și să își păstreze toate drepturile. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Thank you. Uh, Mrs. Estrella. Mulțumesc, doamna Estrella, acum. Obrigada, senhora Presidente. Eu começo por me apresentar. Mulțumesc, doamna președinte. Întâi de toate vreau să vă spun că sunt membru supleant al acestei comisii, dar sunt uh, raportor al comisiei responsabile pe fond, Comisia pentru Femei și vreau să discut puțin despre amendamentele aduse acestei directive care au fost modificările care au fost studiate și în mandatul anterior, o chestiune destul de complicată și votul a fost uh, apoi în plenară. Continu să fiu uh, raportor și aș dori să revin la anumite aspecte care mi se par importante. În primul rând, această directivă are 17 ani, nu mai este de actualitate și dacă totul merge bine, directiva revizuită va intra în vigoare după încheierea legislaturii, mandatului actual. Prin urmare, nu e vorba de o legiferare care avea loc în viitor apropiat, ci e o legiferare pentru următoarele decenii și, după părerea mea, trebuie să adaptăm legislația la situația reală și să răspundem așteptărilor și speranțelor cetățenilor și nevoilor comunității. Vă reamintesc că Punerea în aplicare, sfera de aplicare a acestei directive a fost extinsă și că acum are un obiectiv triplu. Protecția sănătății mamei, garantarea siguranței la locul de muncă și promovarea egalității între bărbați și femei. Adică temeiul juridic este acum mai extins și o, titlul 137 este combinat cu uh, articolul 148 care promovează egalitatea între bărbați și femei. Deci, evident, sfera de aplicare este mai extinsă, lucru care permite includerea și a concediului de parental și reconcilierea între viața profesională și viața de familie, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Ceea ce înseamnă că trebuie puse în evidență atât figura maternă cât și cea paternă, care ambii lucrează. Fiindcă societatea întotdeauna asociază femeia cu ideea de uh, părinte, dar și tatăl este părinte și uh, se consideră în mod comun că tatăl trebuie să lucreze pentru a susține femeia. Dar trebuie să luptăm împotriva acestor idei și să oferim mai mult sprijin femeii care poate și să lucreze și să fie mamă. Deci e vorba de două funcții care pot să existe împreună. Directiva trebuie să acopere toate femeile care lucrează, chiar și cele care au ocupații atipice. V-ați prezentat aici uh, îndoiel. Colega mea care a luat cuvântul înaintea mea uh, și-a pus uh, acea întrebare cu privire la femeile care lucrează la domiciliu. Este o recomandare a Organizației Internaționale a Muncii, pentru că aceste persoane sunt excluse de protecție în ceea ce privește maternitatea în Europa. Asta nu înseamnă că se introduce o protecție specială pentru ele. Noi însă trebuie să avem în vedere faptul că legiferăm nu pentru un stat sau altul, ci pentru toate statele și situația la nivelul diferitelor state variază. Deci concediul de maternitate este între 14 și 52 de săptămâni și uh, salarul în anumite state membre este garantat de 100%, pe când în alte state membre este foarte mic, simbolic. Și, după părerea mea, trebuie să consacrăm acest principiu al saralului complet de 100% pentru că familiile nu trebuie să aibă de suferit pentru că au copii. Din potrivă, putem spune că aceasta este o lipsă de coerență, fiindcă Uniunea Europeană are tot interesul să stimuleze natalitatea. Prin urmare, trebuie adoptate măsuri coerente cu acest obiectiv. Este de dorit să ajungem deci la un consens extins și apoi să putem să uh, aplicăm uh, acest numitor comun în cele 27 state membre. Fiindcă e vorba de directiva care spune că în cazul în care legislația națională este mai favorabilă, uh, aceasta este cea care mm, prevalează. Deci statele membre care au deja o bună legislație, mai bună decât ce propunem noi, evident uh, vor uh, aplica prevederile naționale. Și în încheiere, îmi cer scuze, cum am spus, sunt membru supleant al acestei comisii, eh, dar trebuie să-mi prezint punctul de vedere ca raportor, pentru că sunt raportor al comisiei responsabile pe fond. Concedul de maternitate trebuie să fie asociat concediului de paternitate. Dacă nu, femeile nu vor fi protejate pe piața muncii. Știți că există multe femei Doamna președinte intervine. Mă scuzați, există multe persoane care doresc să intervină dacă ați putea trage concluziile. Doamna Istre, acum am să încerc să închei. Vreau să spun doar că este important pentru reconcilierea între viața profesională și viața de familie, deci este important ca în această directivă să se introducă și concediul de paternitate, care nu are legătură cu concediul parental, care este abordat într-o altă directivă, care, uh, la care s-a ajuns la un consens cu partenerii sociali și cred că și acest dosar va avansa foarte curând. Prin urmare, vreau să insist asupra importanței introducerii concediului de paternitate în această directivă. Mulțumesc! Cred că va trebui să vă cer să vă limitați la două minute. Îmi pare rău, dar există opt persoane care doresc să iau cuvântul și doamna raportoare trebuie să mai aibă timp să răspundă. Doamna Hirsch acum și apoi Edith Bauer. Vielen Dank auch an die Berichterstatterin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și doamnei raportor. Ca nou membru al comisiei, nu am putut uh, urmări discuția generată în mandatul uh, uh, trecut. Însă am observat că discuția a fost una aprinsă. Nu sunt de acord cu durata de 18 săptămâni a a concediului de maternitate și mai apoi statele membre pot oferi mai mult dacă doresc. Aceste 18 uh, săptămâni pot oferi uh, șansa necesară mamelor să își creeze legătura specială cu copilul și de asemenea oferă posibilitatea femeilor care doresc să se întoarcă pe piața uh, forței de muncă. Um, pentru a, în ceea ce privește cele 20 de săptămâni, mi se pare că această durată este prea mare, ținând cont de faptul că trăim într-o criză economică în momentul de față, s-ar putea ca, tocmai datorită acestei crize, tinerele să nu mai fie angajate sau uh, reîntoarcerea lor pe, în viața profesională să fie uh, îngreunată. Uh, Ideea este aceea de a crea un echilibru între nevoile mamelor sau femeilor însărcinate și, de asemenea, uh, dorințele angajatorilor. Uh, planificarea este, pentru angajatori este esențială. Uh, există o referire în acest sens din partea Comisiei. Se spune că zilele de concediu concediu de boală să nu fie calculate, mi se pare că aceste zile ar trebui să fie luate în considerare dacă e să extindem concediul de maternitate la 18 săptămâni, asta pentru a garanta uh, siguranța uh, angajatorilor. Uh, bineînțeles, uh, în ceea ce privește concediul și momentul în care survine concediul, mamele trebuie să fie cele care decid dacă își iau un concediu înainte de naștere sau uh, preferă să să beneficieze de acest drept după naștere. În orice caz, toate aceste, aceste aspecte trebuie să fie puse în echilibru cu uh, reglementările existente la nivel național. Această directivă este foarte importantă, însă um, ea nu reprezintă decât un prim pas înspre concilierea vieții uh, profesionale și via- uh, cu viața privată și cea de familie. Vă mulțumesc! and uh, Hirsch. Uh, sorry, thank you, Mrs. Uh, Bauer. Doamna Bauer, acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este o temă, temă foarte întin, a, a, acer dezbătută, dați-mi voie să vă promit să fiu uh, concisă. Uh, importantă este protecția în acest domeniu și, uh, după cum s-a spus deja, trebuie să creăm un echilibru între o situație în care protecția este în continuare protecție și nu este, uh, din potrivă, contraproductivă, cel puțin în, tinere, în cazul tinerelor femei. Acesta ar fi primul meu comentariu. Al doilea se referă la concediul parental, care trebuie sau nu să fie inclus în această directivă. Da, e clar. Se dorește uh, egalitatea de șanse oferită ambilor părinți, însă consider că în cazul uh, acestei directive trebuie să pornim de la premisa că aceasta este una de health and safety și atâta timp cât tații nu pot aduce pe, pe lume un copil, e clar că nu pot uh, avea, uh, nu pot beneficia de aceleași drepturi ca și mamele, chiar dacă, bineînțeles, uh, această această egalitate de șansă trebuie să fie oarecum menționată în cadrul directivei. Însă, totuși, mamele sunt mult mai importante, nu-i așa? În ceea ce privește concediul parental, acesta face uh, subiectul unui, unei alte directive, iar uh, partenerii sociali deja au ajuns la un consens. Această directivă cu privire la concediul parental uh, a fost deja discutat uh, în Consiliu, iar în ceea ce privește această directivă, Parlamentul nu are niciun fel de responsabilitate, nu putem de, uh, sau uh, prerogativ. Putem doar să luăm la cunoștință acea directivă. În ceea ce privește concediul de paternitate, acest concediu de maternitate, paternitate nu trebuie să fie menționat în, în această directivă. Deja există o directivă care vizează exclusiv uh, concediul de paternitate. În momentul de față discutăm uh, despre o directivă privind uh, siguranța la locul de muncă. Prin urmare, nu putem vorbi despre concediul de paternitate. Este vorba aici despre protecția de care trebuie să se bucure femeile în momentul în care se întorc la locul de muncă. Amendamentul 33, dați-mi voie să mă refer și la acesta. Depresia postnatală este o boală diagnosticată. Dacă doctorul a diagnosticat această boală, ea trebuie să fie luată în considerare. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă întotdeauna, însă um, această referire nu poate fi făcută în cadrul uh, directivei noastre. Vă rugăm, spune doamna președinte, să respectați timpul uh, alocat. Mr. Chair, um... Yes. Da, voi face tot ce îmi stă în uh, putință. Voi vorbi în daneză. Ce doream eu să, să spun uh, e că sunt raportoare din umbră pentru Partidul Ecologist și uh, dați-mi voie să fac și eu câteva comentarii. În primul rând, această directivă este deosebit de importantă pentru sănătatea femeilor din Europa și, de asemenea, pentru viața lor profesională. Uh, practic li se oferă posibilitatea de a, face, uh, de a acționa pe piața forței de muncă. Dacă în Europa dorim să avem mai mulți copii, atunci e clar, trebuie să le oferim posibilitatea femeilor de a uh, naște și de asemenea de a lucra în același timp. Ne confruntăm cu tendințe demo- demografice foarte scumpe și tocmai de aceea trebuie să, să să ușurăm uh, uh, încercarea femeilor de a concilia viața profesională cu viața privată și de familie. Provin dintr-un stat în care concediul de maternitate durează foarte mult. Se propune aici, în directivă, 20 de săptămâni. Noi, în Danemarca, putem uh, beneficia de concediu de maternitate doar o dată. Și cu toate astea, societatea daneză este una dintre cele mai competitive din Uniunea Europeană. Și mai apoi uh, se pune problema bărbaților. Doamna Estrela uh, a spus lucrurilor pe nume. În Danemarca, bărbații au dreptul la concediu de paternitate, uh, însă nu, nu doresc să beneficieze de acest drept. În Islanda, situația se pune altfel. În Islanda, Uh, bărbații um, exploatează dreptul acordat lor de a uh, avea un concediu de paternitate de trei luni. În ceea ce privește articolul 8, aliniatul 2, în ceea ce privește uh, concediul de maternitate, Comisia spune că acest concediu de paternitate poate începe înainte de naștere. Însă, cred că din motive de sănătate, dar nu doar uh, din motive de sănătate, consider că concediul de maternitate ar trebui să, să înceapă după naștere mai degrabă. Sper că vom ajunge la un rezultat uh, mult mai bun decât rezultatele obținute în trecut doamna Deli și mai apoi Thomas Mann. Je partage tout à fait. Uh, sunt întru totul de acord cu ce a spus colega mea pentru grupul verzilor. Am studiat cu atenție acest text și există aici uh, un aspect pe care nu îl regăsesc. E vorba de protecția femeilor în domeniul sănătății și al mediului. Este important să fie protejată viitoarea mamă, femeia însărcinată, dar și viitorul bebeluș. Adică, în condițiile de muncă de astăzi, de exemplu, există în uh, aer, în aerul din interiorul anumitor întreprinderi substanțe chimice care perturbă la nivel endocrin, de exemplu. De exemplu, când într-o întreprindere o sală este renovată, dacă o femeie însărcinată trece pe acolo, ea va inspira aceste substanțe. Și acest aspect legat de sănătate și de mediu nu este deloc abordat și mă gândesc și la toate femeile care lucrează în curățătorii și care timp de zile întregi inspiră substanțe chimice periculoase. Cum putem anticipa aceste probleme? Eu cred că trebuie să aplicăm aici principiul precauției în întreprinderi pentru femeile însărcinate și să găsim niște amendamente care să anticipeze și care să permită ca toate aceste substanțe chimice indiferent care ar fi ele, dar substanțele cancerigene, să fie limitate. Cam atât. Asta vreau să vă întreb. Ce se poate anticipa la acest nivel? Uh, uh, vă mulțumim. Thomas Mad, mai întâi. Vă mulțumesc. Încercam să intru și eu în discuția aceasta Uh, cât se poate de feminină. Bine, femeile cunosc mai bine domeniul, însă și bărbații au dreptul să joace un rol în această, în acest, uh, în această lume a femeilor. Eu, uh, sincer, am, am participat într-o serie de comisii în care majoritatea femeilor, membrilor erau femei, însă m-am simțit foarte bine. Bun, trecând la, la lucrul acesta, domnul, doamna raportoare are dreptate, este vorba aici despre o investiție, nu de costuri. E clar, concilierea vieții profesionale cu viața privată și de familie este esențială dacă e să avem o societate în care uh, din ce în ce mai multe femei care au copii uh, au posibilitatea de asemenea să fie active pe piața muncii și să beneficieze de o serie de măsuri de protecție. Sunt de acord și cu uh, doamna Bauer că nu ar trebui să, să includem toate, aceste, toate temele de gen uh, concediu de paternitate uh, aici, în directiva aceasta. Există alte directive care vizează clar, special aceste teme. În ceea ce privește amendamentul 27, în Germania avem uh, un, un concediu de paternitate, de maternitate de 14 săptămâni, 6 uh, săptămâni înainte de naștere și, uh, și mai apoi celelalte după. Însă dumneavoastră propuneți 20 de săptămâni de concediu de maternitate. Însă, în același timp, trebuie să ne gândim că femeile nu trebuie să, să se confrunte tocmai din acest motiv cu obstacole în momentul în care uh, se reintegrează pe piața forței de muncă. Gândiți-vă la uh, Germania, spre exemplu. Dacă creștem de la 14 la 20 de uh, săptămâni concediul de maternitate, e clar costurile vor fi de peste 600 de milioane de euro, am calculat eu. E clar că aceasta, această schimbare nu ar putea fi acceptată. Mai există și alte detalii pe care aș vrea să le pun în, în discuție, însă nu avem timp. Acum, în orice caz, com, um, Comisia pentru Femei cu siguranță își face treaba și abia aștept să aflu care sunt concluziile la care au ajuns și um, în ceea ce privește instrumentele necesare de, pentru combaterea crizei sunt importante. În acest sens avem nevoie de un consens acceptat acceptat, general acceptat. Uh, subsidiaritatea spune că toate statele membre uh, fac uh, toate aceste lucruri de unele singuri, singure, însă în orice caz revenind la concediu de, de maternitate, mi se pare că 20 de săptămâni e prea mult, prefer mai degrabă cele 8, 18 săptămâni menționate de către comisie. Cred că ar trebui mai degrabă să purtăm o discuție mai mult mai largă pe această temă. Vă mulțumim! doamnă președinte. Am două comentarii, pentru că deja s-a vorbit destul de mult pe acest subiect. Deci două chestiuni de fond. Credem sau nu că trebuie ca familiile să aibă mai mulți copii în Uniunea Europeană? Dacă da, atunci trebuie să susținem maternitatea și paternitatea, unind astfel creșterea ratei natalității cu nevoia de a garanta egalitatea de drepturi între bărbați și femei. Educarea copiilor trebuie să fie responsabilitatea mamelor și a taților și acest lucru trebuie să fie valabil încă de la început. Prin urmare, trebuie să includem aici și concediul de paternitate. E logic, fiindcă acest lucru permite să se apere cele două chestiuni importante, egalitatea și să apere interesele copilului, care să se bucure de prezența mamei și a tatălui încă de la naștere. O a doua remarcă, există propuneri care probabil ar putea fi îmbunătățite. Eu și grupul meu vom propune și noi amendamente. Întâi, de ce credem că este necesar să se garanteze un termen pentru pentru fem- concedierea femeilor uh, gravide sau care au născut. Trebuie să interzicem concedierea acestora timp de cel puțin un an și trebuie să garantăm că plata concediului de maternitate sau de paternitate este făcută de 100%. Asta duce sigur la egal, tratament egal între bărbați și femei și știm că suntem departe de a avea un tratament egal. Trebuie de asemenea să spunem, și aici închei, doamnă președinte, deci trebuie să spunem că această directivă este din 85, deci de peste 20 de ani. Și uh, noi lucrăm aici pe un text pentru viitor, nu pentru acum. Deci trebuie să avem o perspectivă mai ambițioasă. Trebuie să luptăm împotriva crizei și prin incluziunea socială. Um, este o investiție, nu o cheltuială, într-adevăr. Deci este o directivă onestă, așa cum este ea. Mulțumesc acum Elizabeth Moran. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să dau nimic cu privire la ceea ce a spus Pascal Grunie, Edith Power și domnul Thomas Mann. Um, sunt exact pe aceeași lungime de undă. Aș vrea însă să mă concentrez pe trei aspecte. În primul rând, acest text este bine făcut pentru îmbunătățirea siguranței și sănătății lucrătoarelor gravide care au născut sau care lăptează. Deci nu trebuie să amestecăm obiectivele. Sunt uh, în totalitate este de acord să abordăm aici problema femeilor în acest text, fără să amestecăm și alte subiecte. Am văzut că pe durata discuțiilor care au avut loc aici, um, ne-am întins și asupra altor obiective. Nu mă refer la concediul de paternitate, sigur, dar în ceea ce privește educația copiilor, aș spune că ne-am abătut puțin aici sunt multe de spus și nu putem să le includem înghesuit în acest text. Deci eu spun să ne concentrăm pe obiectivul inițial pentru a fi eficient și pentru a putea continua negocierile și discuțiile cu partenerii sociali. În al doilea rând, sunt în totalitate de acord și, de fapt, militez de foarte mult timp pentru reconcilierea între viața de familie și viața profesională. Dar cred că aici nu trebuie să scăpăm din vedere faptul că femeile însărcinate și cele care aleptează, care se întorc la locul de muncă, trebuie să găsească la locul de muncă structuri care să le permită să continue alăptarea și să-ți reconcilieze viața de familie cu cea profesională. Deci trebuie să existe structuri care să susțină femeile, aceste femei la locul de muncă. Apoi, durata concediului de maternitate. Cu siguranță că dacă ar fi să visăm, ne putem uh, gândi la prelungirea concediului de maternitate, lucru care ar duce la mai multe femei care își doresc copii. Însă să fim foarte atenți. Prelungirea concediului de maternitate când acest lucru se face nejustificat, um, are un impact negativ asupra întoarcerii femeilor la muncă, fiindcă viața lor profesională trebuie să evolueze. Și să nu ne gândim că dacă prelungim concediul de maternitate nejustificat, nu vom bloca întoarcerea femeilor la locul lor de muncă. De aceea spun că trebuie să existe strategii care să se refere la întoarcerea femeilor la locul lor de muncă și să fim foarte atente la, atenți la prelungirea concediului de maternitate, mai, mai ales acum când companiile se confruntă cu o criză. Mulțumesc și acum, doamna Asaia, înainte să dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc, doamna președintă. Ca și antevorbitorii mei, vreau să spun că legislațiile naționale și acordurile între partenerii sociali în multe cazuri depășesc prevederile acestei legislații. Sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Bauer, că aceasta este o directivă care stabilește un nivel minim. Există multe țări care sunt mult mai avansate în acest domeniu. Însă aș vrea să mă axez pe două amendamente care par să contravină prevederilor constituționale din câteva state membre. Amendamentul 41, în care se spune că această cerere poate fi făcută de părinte, de soț, soție sau de partener. Aceasta este o problemă constituțională nu putem să deci femeia care a născut nu poate să renunțe la drepturile sale în avantajul altei persoane. Chiar dacă sună bine în teorie, în Finlanda acest lucru nu este posibil. Și mă gândesc că nu doar în Finlanda. Deci e o problemă, contravine prevederilor constituționale această formulare și sugerez să eliminăm această parte a textului. Un alt amendament, amendamentul 40, are legătură cu uh, durata, cu suma salariului. Se spune că nu poate fi mai mică de 85% din ultimul salariu lunar. În multe țări, participarea salar, la salar se face din partea angajatorului și a um, asigurărilor sociale și este un procentaj asupra căruia nu putem interveni noi de aici. Nu putem spune uh, cât trebuie să fie această proporție. Legislația națională trebuie să acopere acest lucru. Deci, mă refer la 40, amendamentele 40 și 41 care pun probleme de competență pentru Uniunea Europeană. Nu putem interveni în această parte a legislației naționale. Ne întoarcem acum la doamna Plumb. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc uh, tuturor uh, colegelor și colegilor care au intervenit în această dezbatere. Uh, Uh, încerc punctual să dau câteva uh, răspunsuri. Uh, tot ceea ce este legat de maternității la locul de muncă și siguranța din punct de vedere al sănătății sunt legate de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. În ceea ce privește acoperirea de către această directivă, uh, a tuturor lucrătoarelor, indiferent de tipul de contract de muncă pe care îl au, uh, cuvântul domestic workers este cuvântul pe care l am utilizat pentru uh, lucrătoarele la domiciliu a fost un uh, consens pe care l am obinut în uh, comisie uh, în mandatul legislativ anterior asupra acestui cuvânt i cred că este nevoie de o traducere explicită în limba franceză a acestui cuvânt i mai mult decât atât s au inclus toate tipurile de contracte de muncă care sunt încheiate privind uh, participarea femeilor pe piaa forei de muncă conform recomandărilor organizaiei internaionale a muncii. în ceea ce privete relaionarea uh, acestor îmbunătăiri pe care noi vrem să le aducem uh, la această directivă cu actuala criză economică a dori să reiterez faptul că trebuie să considerăm o investiție și nu cheltuieli și în același timp a vrea să îi rog pe colegii mei să se gândească că toți suntem contieni că trebuie să găsim cele mai bune soluii pentru a depăi această criză economică eu sunt optimistă de felul meu i sunt convinsă că vom depăi criza economică i trebuie să inem cont că adoptarea acestei directive la nivelul statelor membre se va face undeva în perioada a doi trei ani de la momentul adoptării ei de către parlamentul european ceea ce din punctul meu de vedere consider că suntem deja într o perioadă în care uniunea europeană a depăit Uh, actuala criză economică gândind în perspectivă. în rest punctual pe amendamente dai mi voie să transmit în e mail sau să avem o uh, discuie directă cu colegele i colegii mei pentru a putea explicita de ce am, uh, trecut în felul, de ce am considerat amendamentul în felul respectiv. Eh, vă mulțumesc foarte mult contez pe colaborarea și cooperarea dumneavoastră și sunt convinsă că că vom ajunge uh, la un consens în ceea ce privește îmbunătățirea acestei directive pentru ca ea să reprezinte într adevăr un instrument care să ajute la reconciliere să ajute la participarea femeilor pe piața muncii și să respecte și principiul egalității de șanse între femei și bărbați pentru că îmi place să cred că acest principiu este esențial pentru funcționarea democrației ori eu consider că o economie este funcțională dacă funcționează promovează democrația ori democrație fără egalitate de șanse nu cred că poate să existe. de aceea mă bazez pe sprijinul dumneavoastră și sunt convinsă că uh, va fi o reușită și de asemenea comisia noastră de muncă sau eu în calitate de raportor voi colabora strâns cu comisia uh, pentru drepturile femeii comisie în care sunt de asemenea substitut și împreună vom găsi cea mai bună uh, Uh, cea mai bună exprimare și cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea protecției uh, femeii uh, gravide sau celei care a născut la locul de muncă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Vreau să spun că data de depunere a amendamentelor este 12 noiembrie la prânz, deci 12 noiembrie. Și cu asta am încheiat activitatea, ședința de astăzi. Următoarea întâlnire este pe 1 decembrie la ora 3 și apoi pe 2 decembrie la